Right, welcome everybody. I can see that. Uh... Bună ziua tuturor. Văd că mulți colegi se bucură de acest prânz de Crăciun deja. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Văd că nimeni nu are nicio obiecție. Um, există câteva comunicări ale președintelui care pot fi citite și pe internet. După cum va transmis secretariatul, întâlnirea de mâine de marți va avea loc în sala ASP 3G2. Uh, Acolo ar fi trebuit să ne întâlnim astăzi, însă ne-am mutat aici din cauza dialogului monetar. Membrii comisiei sunt uh, rugați să-și ia uh, lucrurile cu ei astăzi pentru mâine. O întâlnire extraordinară a Comisiei Econ AFCO va avea loc pe data de 20 decembrie, mâine, de la 18.30 până la ora 20 a fost uh, singurul moment în care am putut să organizăm uh, această întrunire comună a celor două comisii. Jean-Paul, dacă doresc să adaugi ceva. Doar o precizare. Mie s-a spus 22, dar de fapt este de la 18.30 la 20. Reuniunea comună cu AFCO, așadar, ședința comună cu AFCO. Da, de la 6 și jumătate până la 8 seara, spune doamna președinte deci imediat după ce terminăm ședința Econ. Și după aceea sperăm, evident, să terminăm la ora 8. Așadar, asta se va ține în 6Q2 această ședință. Deci 6Q2. Deci nu în sala în care avem ședința Econ. Deci va trebui să fugim de la ASP 3G2 până la 6Q2 pentru ședința de la șase jumătate. N-am reușit încă să avem teleportare aici, deci o să întârziem puțin. O copie a proiectului de tratat deja a fost transmisă tuturor membrilor ECON, așadar vom putea să o discutăm și, bineînțeles, întâlnirea va fi, ședința va fi transmisă pe internet, cum se face de obicei vizita anuală la Banca Centrală Europeană, care a avut loc uh, săptămâna trecută. Am discutat cu președintele Mario Draghi și cu bordul băncii într-o atmosferă foarte deschisă. Am vorbit despre rolul uh, uh, acestei instituții în timpul actualei crize și despre deciziile Consiliului European din 9 decembrie și după aceea am concentrat discuția și pe problema de stabilitate financiară, dar sigur vom avea un schimb de opinii cu domnul Mario Draghi astăzi, ceva mai târziu astăzi. De asemenea, mă aștept mâine să fac un anunț și voi consulta din nou Comisia începește regula 23. Dacă privim, primim confirmare de la Coreper că au votat textul, în ce privește dialogul tripartit pe derivat, produse derivate. Al patrulea a avut loc pe 12 decembrie, al cincilea a avut loc azi dimineață. S-au făcut unele progrese, dar mai rămân chestiuni în suspensie și planificăm următorul dialog tripartit pentru 23 ianuarie. Îmi imaginez că va fi ori uh, uh, înainte, înainte de ședința noastră, deci dimineața sau la prânz. Acum, sistemul european de conturi naționale și regionale în Uniunea Europeană este primul nostru subiect de discuție. Eu sunt raportor în numele Comisiei. Proiectul de raport este public, cum am spus, în, primul, în, prima, în cadrul primului schimb de opinii de luna trecută, regulamentul stabilește regulile de uh, ad, adunare și publicarea unor date economice, macroeconomice esențiale în Uniunea Europeană. Practic, propunerea Comisiei este o revizuire a sistemului european de conturi naționale și regionale numit ISA, bazat pe revizuirea făcută de sistemul Națiunilor Unite privind uh, conturile naționale, care se numește SNA, această revizuire fiind adoptată în anul 2008. subiectele pe care am încercat să le acopăr în raport a fost mai întâi că statele membre și-au exprimat preocupări privind uh, povara administrativă și au folosit uneori acest lucru drept motiv pentru a cere derogări. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut a fost să sugerez ca în viitor să caute metode automate în timp real de colectarea datelor, pentru că sunt foarte multe date care pot uh, rezultat direct din cardurile de loialitate și din datele înregistrate de casele de marcat ale supermarketurilor și mai departe. Deci putem să reducem în felul acesta costurile. Am mai propus ca datele oferite să fie cât se poate de complete pentru a oferi o transparență totală, maximă, în special începește sectorul privat și să fie uh, publicate, produse și publicate gândindu-ne în primul rând la utilizator din punct de vedere al activității metodologice, va fi necesar să dăm o imagine mai completă, mai ales a aspectelor de mediu ale activităților casnice și ale sectorului public. Știu că este un subiect care interesează și pe raportorii din umbră. Am încercat să limitez derogările la minim și de asemenea să plasez și niște limite temporare, temporale asupra lor. Un motiv al derogărilor în trecut a fost lipsa resurselor adecvate. Sigur, statele membre se pot asigura că niciodată nu o să aibă suficiente resurse instituțiile statistice și nu cred că putem să lăsăm lucrurile așa la nesfârșit. Cer Comisiei să uh, regândească complet programul de transmisie a datelor. Programul din anexa B este confuz și nu permite înțelegerea conținutului, frecvenței și Uh, datelor limită ale statisticilor pe care statele membre ar trebui să le publice. Și cred că asta merge pe linia Consiliului, de asemenea. Cer un raport de calitate asupra conturilor naționale făcute de către Comisie, către Parlamentul European la fiecare doi ani și permite acestei comisii o perioadă de examinare a actelor delegate mai lungă, de uh, trei luni în loc de două luni. De asemenea, am schimbat așa numitul criteriu uh, de 50% pentru conturi publice într-un criteriu 100%. Conform vechiului criteriu, 50% înseamnă că acele companii care sunt în proprietatea guvernului la orice nivel, central sau local, sunt înregistrate în sectorul, ca fiind în sectorul uh, guvernamental, dacă vânzările lor nu acoperă ce obțin jumătate din costuri. De exemplu, dacă e o întreprindere locală de transport care poate fi proprietatea unei regiuni și dacă ea primește doar 51% din costurile sale din vânzări de bilete, atunci este clasificată de statisticieni drept o companie de sector privat și asta nu mi s-a părut că reflectă în mod corect situația reală o, o companie care nu își poate acoperi costurile de producție 100% din propriile vânzări, cel puțin pe termen mediu, nu se comportă într-un mod uh, asemănător unei companii private și, prin urmare, după opinia mea, nu ar trebui să fie considerată ca făcând parte din sectorul privat. O soluție la această problemă ar fi o schimbare metodologică care să extindă perimetrul uh, guvernamental, incluzând toate întreprinderile publice din sectorul guvernamental. Și pentru a realiza aceasta am sugerat să eliminăm criteriul de 50%, să-l ridicăm la 100%, ca să aducem în această categorie toate întreprinderile. De asemenea, veți vedea că propun un amendament, amendamente sugerate de Banca Centrală Europeană. Am uh, adoptat toate sugestiile lor și cu justificările lor, pentru că mi se pare corect să discutăm aceste amendamente aici, în Parlament și în Comisie, și sunt de acord în general cu ei și sunt nerăbdătoare să ascult opiniile raportorilor din umbră și ale altor colegi privind amendamentele pe care le-am propus și asupra celor pe care le-am primit de la ECB, de la BCE și Banca Centrală Europeană și le-am susținut. Avem un reprezentant al Comisiei care dorește să ia cuvântul, dar de asemenea nu știu care raportor din umbră dorește să ia cuvântul. Fiodor, dorește să iei cuvântul? Fiodor. Thank you. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, aș vrea să vă mulțumesc pentru efortul depus de a întocmea acest raport. Este de amintit că propunerea Comisiei uh, Europene are peste o mie de pagini la acest uh, la această lucrare. Am uh, examinat amendamentele propuse de către dumneavoastră. Uh, consider că putem susține majoritatea acestor uh, amendamente. Suntem de acord cu precizările noastre privind derogarea, ca acestea să fie temporare și să fie revizuite. Credem că raportul care Comisia ar trebui să-l prezinte Parlamentului European cu privire la calitatea datelor referitoare la conturile naționale și regionale odată la 2 ani este prea des, ar trebui să fie odată la 3 ani, așa cum se procedează și în cazul altor uh, domenii la care Comisia Europeană prezintă rapoarte în uh, Parlamentul European. Este vorba de amendamentul 11 În ce privește uh, criteriul cu 50% de recuperare a costurilor, în funcție de care o unitate publică poate fi considerată producător de piață, uh, țin să vă spun foarte sincer că uh, am dat mai puțină atenție, dar va trebui să mai ne uităm puțin, să înțelegem mai bine de ce Comisia propune acest procent de 50% și ce înseamnă a trece la 100%. Sunt multe unități publice care livrează produse pentru care primesc subvenții de la, din bugetul statului, gen uh, apă potabilă, transport de călători și așa mai departe și unde uneori, uh, într-adevăr, uh, prin prețurile pe care le plătesc beneficiarii, se recuperează, nu se recuperează 100% din uh, costuri. În legătură cu amendamentul 19 care este propus pe eliminare, amendament sugerat și de Banca Europeană Centrală, acesta o să-l discutăm în cadrul grupului nostru. În principiu, sigur că Uh, n-ar uh, ridica probleme, dar vrem să vedem mai bine reacția colegilor din grup față de acest amendament. Uh, din informațiile pe care le-am primit, cel puțin din țara pe care o reprezint aici, se pare că sunt unele discuții privind termenele E vorba de anexe unde se preved fel de fel de termene și aici există încă divergențe între statele membre, vor fi niște consultări, e vorba ca reprezentanți ai Eurostatului să se deplaseze în aceste state membre să vadă Uh, să vadă uh, de ce sunt, uh, propună unele state membre alte termene decât cele propuse de comisie prin anexă. În rest, încă o dată, e un document imens, dar raportorul a făcut o treabă bună. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Știu că vrea Kay să ia cuvântul. Filip, vrei și tu să iei cuvântul? Ok, Filip atunci. Bine, atunci Kay. Începem cu Kay. Cum doriți? Cred că o să vorbește în numele lui Vicky. Mulțumesc, vorbesc în numele lui Vicky și uh, prin urmare o să citesc o declarație pe care a pregătit-o ea pentru că nu poate participa. Mulțumesc raportorului pentru activitatea făcută. Este complet de acord cu raportorul că cetățenii merită date independente, uh, corecte și comparabile. Uh, asta nu s-a întâmplat în trecut în statele membre și a contribuit la situația actuală. După cum știm cu toții, Uneori e un lucru să stabilești legislație în statele membre și alta este ca această legislație să fie și aplicată. Toți vrem îmbunătățirea standardelor uh, de raportare în toate statele membre, dar nu vrem să adăugăm costuri birocratice uriașe dacă aceste informații nu aduc valoare adăugată. Ținând seama de acestea, înțelegem că există preocuparea ale unor state membre în legătură cu modul în care unele propuneri, chiar și unele făcute de raportor la cererea BCE, vor funcționa și uh, așteptăm să colaborăm cu raportorul, cu raportorii în umbră, Consiliul și cu BCE-ul pentru a ne asigura că avem un regulament funcțional în cele din urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, Filip. O să vorbesc foarte pe scurt. Mai întâi vreau să susțin uh, o serie de amendamente pe care le-ai făcut, Sharon, pe care le-ai propus. Sigur, începește transparența, nevoia de a oferi informații accesibile, utile cetățenilor și actorilor implicați. De asemenea, salut uh, faptul că ai subliniat nevoia de a înregistra uh, cheltuielile de cercetare ca acum formarea de capital uh, fix mai degrabă decât cheltuielile obișnuite, ca să nu spun cheltuielile nebunești prostești. La amendamentul 3 și la amendamentul 6, de asemenea, unde vorbești despre nevoia de a se face studii metodologice suplimentare pentru a conecta conturile naționale și regionale cu mediul, deci ceea ce noi numim uh, PIB și dincolo de PIB. Uh, știm cât de important e asta, pentru că până la urmă obții ceea ce măsori și trebuie să măsori ceea ce trebuie. Poate că vrem să fim mai duri aici în limbaj, dar uh, dincolo de asta suntem foarte mulțumiți de amendamentele tale. Doamna președinte, mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Știu că domnul Șiclun uh, e la altă ședință, deci nu poate să uh, participe, dar am închipui că o să mă anunțe care sunt opiniile sale dacă nu reușește să ajungă la ședința noastră. Și acum uh, aș da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Nordland, director în cadrul Eurostat. Thank you very much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președintă. Ne bucură sprijinul Comisiei dumneavoastră în legătură cu, aceast, cu acest act legislativ foarte uh, important, atât din punct de vedere al conținutului, așa cum acesta este reflectat în proiectul de raport, și în legătură cu calendarul la care v-ați gândit dumneavoastră, care reflectă foarte bine necesitatea de a implementa aceste standarde în statele membre în următorii ani. Aș dori să mă refer la trei aspecte. Uh, în legătură cu conținutul raportului, primul lucru, suntem de acord în totalitate, așa cum vă puteți imagina, în legătură cu necesitatea de a limita numărul de derogări de care se pot bucura statele membre. În momentul în care acordăm prea multe derogări, atunci valoarea din punctul de vedere al comparării datelor statistice scade. Am limitat, drept urmare, cazurile în care acceptăm derogări pentru situația în care statele membre trebuie să-și adapteze în mod major sistemele uh, statistice și am dorit să păstrăm această abordare, să nu deschidem o portiță spre alte situații, de exemplu probleme legate de metodologie sau alte lucruri, Cred că asemenea argumente nu ar trebui să fie acceptate. Apoi, a doilea aspect la care aș dori să mă refer, și dumneavoastră v-ați referit la acest lucru și alți antevorbitori, um, această diferențiere între activitatea de piață și alt tip de activități. Accept valid, validitatea argumentelor care susțin un procent de 100%, aș dori să vă spun că acest aspect este unul foarte sensibil. Statele membre vor avea propriile uh, păreri în uh, discuțiile care vor urma. Apoi, al treilea punct, aspectele instituționale ale proiectului de raport, de exemplu, consultarea oficială a Băncii Centrale Europene uh, vis-a-vis -vis de actele delegate. Noi sperăm că rezultatul final va reflecta acordul uh, interinstituțional existent. Noi avem relații de colaborare excelente cu BCE-ul. Cu toate acestea, sperăm că vom uh, obține o soluție care să nu ducă la o birocrație sporită, deoarece scopul actelor delegate este să fie suficient de flexibilă pentru a reacționa la o situație în schimbare. Vă mulțumim oricum pentru propunerea făcută și sperăm că vom ajunge la un rezultat final bun. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu raportorilor din umbră care au putut să participe la câteva din întâlnirile pe care le-am avut. Am avut un bun schimb de opinii înainte să vă prezint acest raport. În legătură cu aceste 100%, 50%, aceste întreprinderi, um, mie nu mi-a plăcut această uh, idee binară, că dacă nu reflexi acele 50%, nu ești uh, exclus din sistem. Uh, nu știu dacă putem avea o altă soluție, poate un sistem de introducere treptată sau un sistem bazat pe 100%, dar cu anumite reduceri. Deci mi se pare că dacă discutăm doar de 50%, pierdem anumite lucruri și, Teodor, așa cum ai spus, sunt foarte multe întreprinderi unde uh, sunt, uh, care sunt finanțate de, de, de stat. Uh, Trebuie să ne întrebăm cum putem să rezolvăm acest aspect. În legătură cu costurile, propunerile, unora dintre propunerile făcute de BCE, înțeleg foarte bine acest lucru și tocmai de aceea am făcut aceste propuneri pentru a le discuta. Consider că trebuie să le analizăm, să avem o analiză a costurilor și a beneficiilor, dar am considerat că Uh, ar fi bine um, să spunem că acceptăm necesitatea de a avea statistici uh, foarte corecte, ținând cont de condițiile în care ne aflăm. Deci punctul meu de plecare a fost să sprijin Banca Centrală Europeană. Dacă cineva poate demonstra că aceste cereri ar presupun niște costuri prea mari, atunci sunt pregătită să uh, modific propunerile făcute în legătură acum cu formularea uh, în contextul consultării cu Banca Centrală Europeană. Am dorit să găsesc o formulare care să fie aliniată cu uh, formulările din uh, tratatele interinstituționale, dar am dorit să clarific foarte clar că Uh, statisticile sunt folosite, au un rol foarte important pentru Banca Centrală Europeană. Drept urmare, ar trebui ca această instituție să aibă un rol important în acest domeniu, dar sunt sigur că vom găsi formularea potrivită. Cred că nu trebuie să spun mai multe. 18 ianuarie la ora 12 este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Vom discuta amendamentele pe 28 februarie 20 martie vom vota în comisie și în prima săptămână din mai vom ajunge în plenară cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct pe ordinea de zi necesită prezența doamnei Astrid Luling, care din păcate nu este prezentă sau este afară. Poate cineva poate să îi spună că este rugată să intre. where we've been 10 minutes too quick. So if anybody wants... Am uh, mers înainte cu 10 minute, am fost prea rapizi astăzi. Um, I'm just checking. All is here. Uh, Doar verific. Ole este aici. Filip este aici. Ivo văd că nu. Celălalt Filip este. Am ajuns la punctul 4. Este vorba de uh, impozitarea produselor energetice și a electricității, um, restructurarea cadrului comun comunitar în acest domeniu și discutăm amendamentele. Raportoarea este Astrid, Astrid și când este pregătită poate începe. Știu că ai nevoie de ceva timp. După cum am spus, a mers foarte repede înainte. Pot să vă spun că membrii Comisiei au înaintat 219 amendamente. Cinci comisii de asemenea au înaintat aviză, deci avem foarte multe lucruri de discutat. Astrid, oricând ești pregătită. Am el,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 signe que la proposition de la Commission européenne suscite au Conseil ce que nous savons qu'ici même. Je comprends cette démarche de ses collègues, mais euh, je me demande. Mă întreb uh, dacă acesta este rolul nostru, dat fiind că Parlamentul este consultat aici, oare este rolul nostru să facem așa ceva? ar trebui să facem propuneri concrete pentru a reuși să ne bucurăm de un sprijin din partea Consiliului. Dacă am respinge din capul locului, atunci nu vom uh, face nimic pentru a progresa această discuție. Dacă nu cumva, există o majoritate a colegilor care, propun, uh, care sprijină propunerea uh, domnului Langen, atunci eu mă supun majorității. Bun. În al doilea rând, colegul polonez propune ca taxa cu privire la emisiile de dioxid de carbon să devină opțională pentru fiecare stat membru. Știm foarte bine că Comisia Europeană propune să se acorde unui noilor state membre termene de punere în aplicare uh, suplimentare pentru aplicarea acestei taxe. Ar trebui oare să mergem mai departe și întregul regim să devină opțional? Chiar dacă îi înțeleg pe prietenii mei polonezi, mărturisesc că sunt rezervată deocamdată. Am unele rezerve, poziția mea nu este definitivă, dar dacă acest sistem ar deveni unul facultativ, am uh, pune noi piedici pieței unice, care se confruntă cu suficiente obstacole riscăm să creăm dezechilibre la nivelul Uniunii Europene dacă am urma poziția colegului polonez dacă suntem convinși că această taxă este corectă și uh, binevenită, atunci haideți să o introducem peste tot. Poate că în ceea ce privește termenele de aplicare am putea să beneficiem de o marjă de manevră. Eu vă lansez pur și simplu această întrebare și dumneavoastră să-mi spuneți ce părere aveți. În al treilea rând, cu privire la proporționalitate. Mă bucur uh, că numeroși colegi au înaintat amendamente cu privire la același aspect uh, și aici uh, sunt de acord. Este vorba despre abolirea, desfințarea acestui mecanism care ar avea consecințe importante asupra prețului combustibililor, mai ales al de dieselului și uh, efectele s-ar simți și la nivelul industriei europene, a transportului și, uh, bineînțeles, uh, și la nivelul inflației până la urmă. Să nu uităm că de când discutăm noi acest subiect, criza devine și mai acerbă, mediul economic se înrăutățește, iar uh, acest lucru mă face să cred că este bine că nu dăm dreptate Comisiei Europene. Domnul Ludvingson, raportorul din umbră de la socialiști, nu este de această părere. Iată cealaltă extremă a grupului socialist, fiindcă există mare diversitate în grupul socialist. Credeam că numai la PPE se întâmplă așa, numai la PPE există atât de mare uh, diversitate, dar domnul raportor din umbră socialist nu este de aceeași părere și el propune să se, de, să se avanseze data de punere în aplicare de la 2023 până la 2028, deci toată lumea este foarte conștientă de de sfera de aplicare a acestei măsuri de proporționalitate care ar aduce mari prejudicii industriei auto. Eu mențin poziția inițială, dar aș dori să știu cum stau lucrurile, ce părere ar, au colegii mei cu privire la acest aspect foarte important. În al patrulea rând, un subiect uh, nu foarte diferit, indexarea automată a taxelor uh, nu se bucură de susținători în această comisie. Cred că e bine așa, fiindcă indexarea automată din partea comisiei este un aspect cu care nimeni nu este de acord. Bineînțeles, unii ar dori să se meargă mai, departe, iar alții consideră că Consiliul ar trebui să, se hot- să hotărască în unanimitate, dar știți foarte bine că Consiliul nu poate lua nicio hotărâre fără o propunere din partea Comisiei. Aceasta este procedeu, procedura legislativă obișnuită. Iar punctul 5 uh, îl reprezintă scutirile. Aceste scutiri, aceste derogări se referă la mai multe domenii. În primul rând, uh, multe amendamente cer uh, desfințarea derogărilor pentru transportul aerian și maritim. Se dorește integrarea acestor sectoare în sfera de aplicare, iar Alții doresc ca, ca includerea acestor sectoare să fie facultativă. Iar aici aș dori un răspuns de la Comisia Europeană, un răspuns clar, am discutat deja cu domnul reprezentant al Comisiei Europene, fiindcă eu credeam că această includere a sectoarelor uh, aeronautic și maritim nu se putea face din punct de vedere juridic din cauza uh, convențiilor internaționale existente, dar am aflat de curând faptul că nu se poate face juridic acest lucru în ceea ce privește sectorul transportului aeronautic, dar că se poate la nivel politic face acest lucru pentru transportul maritim. Unii colegi spun că lucrurile nu stau așa, referindu-se la un studiu de impact pe care dorește să-l facă Comisia Europeană în mod uh, regulat, ca și cum uh, chestiunea aceasta ar fi încă în continuare deschisă și înainte de a pune problema la nivel politic, cred că ar fi binevenit să avem un răspuns din partea serviciilor juridice. Mi s-a spus, am avut deja un răspuns uh, pe hol dar Comisia trebuie să dea unele lămuriri suplimentare pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Derogările în scopuri comerciale pentru diesel. Această opțiune este folosită de un număr redus de state membre, această derogare există, iar propunerea Comisiei este de a desfința această derogare S-au înaintat multe amendamente pentru menținerea acestei derogări. Din motive de coerență, eu una aș fi pentru desfințarea acestei derogări, dar uh, problema care se pune până la urmă este cea a proporționalității, așa cum am spus și până acum, fiindcă dacă nu există proporționalitate și dacă mai rămân numai pragurile minime, atunci uh, chestiunea des, derogării pentru acest pentru acest sector capătă o dimensiune mai redusă. Trebuie să vedem, să mai așteptăm și să mai discutăm acest aspect. Apoi, energiile regenerabile reprezintă un alt aspect foarte important în uh, domeniul derogărilor. Iar întrebarea este următoarea. Avem uh, o abordare neutră față de fiecare tip de energie? aplicăm aceleași standarde. Este vorba că analizăm cantitatea de emisii de dioxid de carbon și conținutul energetic sau trebuie oare să existe un tratament diferențiat în conformitate cu alte mize existente care ar putea să fie la fel de legitime. În ceea ce privește gazul natural lichefiat sau uh, gazul natural, am propus deja un tratament diferențiat, iar unii dintre colegii mei doresc să se meargă și mai departe depindă mm, în ceea ce privește carburantul provenit eh, din masa biologică. Acest aspect a susținut dezbateri înflăcărate. Eu eh, încerc să țin cont eh, de aceste păreri diverse și încerc să asigur o poziție coerentă, fiindcă directiva dorește în primul rând să asigure un tratament egal al surselor de energie, tipurilor de energie, Trebuie să ținem cont de acest um, principal obiectiv și, bineînțeles, derogările se pot introduce numai acolo unde sunt foarte necesare. Apoi, un al patrulea aspect în ceea ce privește derogările, derogarea pentru agricultură, horticultură, acvacultură și silvicultură. Comisia a propus acest lucru în textul său inițial, a propus o sumedenie de amendamente și eu uh, una sunt de acord cu această idee, dar raportorul din umbră socialist dorește să existe unele condiții pentru această prevedere, iar domnul Lamberts dorește ca toate sectoarele economice să se bucură de un tratament egal. Bineînțeles, trebuie să așteptăm aici avizul Comisiei Agri. Un ultim aspect uh, în această categorie mare a derogărilor îl reprezintă încălzirea gospodăriilor. Această dezbatere nu este ușoară deloc, uh, iar multe amendamente s-au înaintat în acest sens, uh, cerând o desfințare a acestei derogări pentru a se introduce mecanisme de redistribuție pentru gospodăriile care necesită acest lucru. Eu nu mă opun cu condiția ca complexitatea, ca acest lucru să nu ducă la mai multă birocrație. Nu o să creăm uh, mecanisme complexe de redistribuire doar uh, fiindcă dorim uh, să existe o corectitudine a prețurilor. Trebuie să fim foarte atenți, iar aici am nevoie de mai multe argumente pentru a-mi schimba poziția. Iată, doamnă președinte, stimați colegi, cum stau lucrurile cu amendamentele. Eu um, aștept cu nerăbdare să-i ascult pe colegii mei, dat fiind că uh, numărul de amendamente și, nu, și autorii amendamentelor nu reflectă poziția majoritatea grupurilor politice. Aș dori să înțeleg mai clar uh, cum stau lucrurile. Aș dori să găsesc un echilibru între cei care doresc mai mult decât a propus Comisia și cei care doresc mai puțin. Uh, eu uh, uh am susținut întotdeauna calea de mijloc în proiectul de raport. Negocierile vor, vor începe în luna ianuarie mă voi întâlni cu autorii amendamentelor, cu raportorii din umbră și sper că comisia noastră va putea să facă o alegere care să reprezinte un progres rezonabil pentru economia europeană. În ceea ce privește energia nucleară, s-au manifestat reacții de la raportorul din umbră al verzilor, care Uh, cere includerea acestui domeniu, dar în, în propunerea Comisiei nu se face referire la, la energia nucleară, totuși există acest amendament. Eu vă întreb următorul lucru. Producția de electricitate pe bază nucleară nu este deja acoperită de ETS, de sistemul ETS? Cred că și aici aș avea nevoie de mai multe lămuriri. Iată deci scurta mea prezentare. Sper că cei care nu au avut ocazia să citească aceste 218 amendamente și care se, do- se dovedesc interesați de acest subiect au reușit să aibă o imagine mai clară. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Tack för ordet, fru, fru ordförande. Eh, ska försöka gå igenom... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Ludvigson. Voi încerca să vă prezint puțin poziția noastră și voi încerca să mă refer și la unele aspecte amintite doamna Luling. Voi începe prin a spune că propunerea făcută de comisie este una bună, este o propunere uh, cuprinzătoare, echilibrată, care se bazează pe o analiză de impact foarte bună. Cu toate acestea, propunerea uh, are anumite, probleme, anumite aspecte problematice pe care trebuie să le discutăm, însă uh, principiul de bază funcționează foarte bine, după părerea mea. Este nevoie de uh, revizuirea directivei actuale, care este depășită. Avem nevoie de o modernizare a acestei directive pentru ca lucrurile să funcționeze foarte bine. Fără acest lucru nu ne vom putea uh, îndeplini obiectivele strategiei 2020 și aceste obiective 20-20-20. Criza economică um, să ne determine să fim atenți în anumite, în anumite aspecte. Oricum, avem nevoie de un cadru reglementar durabil. Propunerea Comisiei nu a fost uh, primită fără rezerve în Consiliul. Președinția poloneză nu a reușit să convingă celelalte state membre de acest lucru. Um, statele membre își doresc în continuare uh, vechea directivă, ușor modificată, dar uh, să sperăm că din momentul în care președinția daneză va, își va începe munca, să sperăm că va avea o, o muncă constructivă pe marginea acestui dosar. După dacă vom avea o abordare rațională, cred că vom putea face progrese. Nu poate fi uh, acceptabil să amânăm în continuare, ce, să vedem ce se întâmplă în Consiliu. Pentru ca poziția noastră să fie cât mai clară, trebuie să trecem la acțiune în acest moment. În ceea ce privește amendamentele, cred că trebuie să depunem eforturi, mai ales în cinci domenii. Uh, în primul rând, se pare că se manifestă o mare, un mare sprijin pentru impozitarea biomasei solidă, indiferent dacă este vorba de o biomasă durabilă sau nu. Trebuie să fim atenți însă ca uh, procesul să rămână unul uh, durabil nu, în realitate nu există criterii de durabilitate pentru biomasa solidă și discuția despre aceste criterii a durat foarte mult. Drept urmare, în acest moment ar trebui să încercăm să definim foarte clar aceste criterii. și aceste criterii apoi ar trebui să fie incluse în uh, directiva revizuită. Ce nu ar trebui să facem este ca în această directivă să amintim niște uh, criterii pentru biomasă care uh, sunt folosite și pentru alte surse de energie regenerabilă. Ar fi o problemă dacă am preluat aceste criterii din, din alte domenii. Principiul neutralității este unul uh, uh, hotărător. Ar trebui să încercăm să găsim echilibrul uh, existent. Ar fi păcat să spunem din principiu că tot, toți combustibilii, indiferent de forma lor, trebuie impozitați la fel, fosil sau regenerabil. Cred că ar trebui să încercăm să creăm condiții de concurență uh, loială și egale între toți actorii. Cred că acest principiu ar reprezenta o problemă doar pentru sectorul uh, producător de autoturisme. În rest, putem să analizăm foarte clar propunerea Comisiei pentru a, a vedea cum trebuie să arate perioadele de tranziție specifice pentru sectorul producător de autoturism. În legătură cu motorina diesel folosită în scopuri comerciale, aici ar trebui păstrate uh, opiniile Consiliului, însă uh, Există doar cinci state care au o rată de impozitare redusă față de aceste produse pentru motorină, deci consecințele nu vor fi atât de mari. Însă cred că putem discuta despre această perioadă de tranziție uh, specială pentru, pentru motorină. Această perioadă poate fi scurtată sau uh, prelungită. În legătură cu indexarea, Indexarea nu este primită în mod automat de toate statele membre, lucru care nu este legat de aspectul impozitării energetice. În, statele în care există un asemenea sistem, acesta funcționează foarte bine, dar în uh, Suedia, de exemplu, se impozitează dioxidul de carbon și în afara acestui uh, sistem, energia are un domeniu propriu. Uh, o indexare este uh, foarte bună pentru a ne asigura că ratele de impozitare um, rămân adecvate. Și putem să exceptăm sectorul uh, energetic de la această indexare, însă Comisia trebuie să se gândească la cea mai uh, bună posibilitate în acest punct de vedere. Să sperăm că vom putea discuta despre toate aceste lucruri, să sperăm că vom găsi un sistem bun care să țină seama de uh, uh, mărirea, de, în, în, cadrul cărui, în cadrul cărui sistem să legăm uh, emisiile din ce în ce mai mari de dioxid de carbon de un preț din ce în ce mai mare pentru dioxidul de carbon. Excepția și derogarea obligatorie pentru transportul maritim și pentru transportul aerian. Acesta este un pas rațional, pentru că statele membre trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a-și modula politicele de impozitare. Pentru că dacă nu, statele membre nu vor uh, reuși să promoveze în același, uh, în același mod energiile regenerabile. Aștept însă cu nerăbdare munca noastră în acest domeniu din anul următor. Trebuie să găsim un compromis cât mai larg și uh, poziția Parlamentului trebuie să fie reflectată în negocierile cu Consiliul. Aștept cu nerăbdare discuțiile constructive pentru a găsi soluțiile comune, pentru că va fi foarte important să revizuim această directivă de impozitare a produselor energetice. Nu este vorba de fapt de o revizuire a directivei, ci de o modernizare, de o actualizare a acestei directive. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și doresc să-i mulțumesc și doamnei Luling pentru prezentarea foarte bună și sunt convins că vom reuși să găsim soluții împreună cu toate grupurile politice reprezentate în acest Parlament. Vă mulțumesc, Filip, în numele grupului ALDA. Vă mulțumesc, domnule, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamna raportor, foarte multe aspecte trebuie tratate și analizând am, amendamentele depuse de, din diferite părți, cred că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Pozițiile par să fie destul de divergente și poate aș putea începe cu principiile generale. Liberalii, noi liberalii sprijinim uh, această uh, modificare uh, Um, înspre impozitare uh, ecologică. Este foarte important să existe condiții egale pentru toate produsele energetice. Impozitarea despre care discutăm noi aici trebuie făcută într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Trebuie să existe în continuare posibilitatea să fie acoperite tehnologiile pe care încă nu le cunoaștem în acest moment. Din acest punct Um, de vedere, sprijin cele două puncte din propunerea Comisiei. În primul rând, două faze de taxare de oxidul de, de, de carbon, pe de o parte, și pe de altă parte, o impozitare a consumului general legat de conținutul energetic, lucru important legat de eficiența energetică. Uh, Există anumiți uh, europarlamentari care își, doresc, care își doresc ca componenta dioxidului de, de carbon să fie opțională, însă alții, cum sunt eu, își doresc ca acest aspect să devină un obligatoriu. Trebuie să ne gândim la modernizarea economiilor noastre. Ne dorim econom- economii mai, eco- mai ecologice și uh, dioxidul de carbon este foarte important în acest punct de, de vedere. Apoi, un alt aspect important, proporționalitatea. Uh, este adevărat că și aici există foarte multe păreri. Însă dacă ne dorim să existe condiții uh, egale între toate sursele energetice, proporționalitatea este esențială. Nu putem uh, privilegia o resursă față de cealaltă. Trebuie să ne asigurăm, drept urmare, că principiul proporționalității este aplicat. Am auzit și am văzut exemple uh, care ne arată cum poate fi pus în aplicare acest principiu, care nu duce la situația care nu duce neapărat la o creștere a prețurilor energiei electrice. Este important să avem o perioadă de tranziție, perioadă de tranziție pentru a permite atât consumatorilor cât și industriei energetice să se adapteze la noua situație care va apărea și principiul subsidiarității este important și trebuie să căutăm, să găsim soluții creative pentru a obține cea mai adecvată soluție. Doamna Luling s-a referit la mai multe aspecte, poate m-aș putea referi la unul dintre acestea. O indexare uh, automată a consumului. Există anumite probleme legate de uh, Uh, automatism. Trebuie să ne asigurăm că nu vom stabili un precedent periculos uh, în, pentru a, la care să putem uh, recurge de fiecare dată când vom discuta um, aspecte de impozitare. Cred că trebuie să am putea să, găsi, să găsim alte soluții în acest punct de vedere. Nu sunt de acord cu o derogare acordată locuințelor uh, din punct de vedere social. Cred că uh, toate sectoarele, indiferent că este vorba de consumatori sau de industrie, trebuie să primească un, uh, un mesaj clar în legătură cu costurile energetice. Poate aceste costuri pot fi subvenționate din anumite surse. Apoi, trebuie să ne asigurăm că evităm orice dublare cu sistemul uh, comercializării de certificate de emisii. Cred că trebuie să evităm o dublă impozitare, lucru cu care cred că toată lumea este de acord. Nu trebuie să uităm contextul internațional. Mai mulți uh, mai mult s-au referit la scenarii uh, nu foarte fericite pentru viitor. Ce trebuie să ne asigurăm este să fim uh, consecvenți cu sursele impozitate și Parlamentul European trebuie să se asigure că cadrul pe care îl uh, dezvoltăm este unul foarte strict, un uh, plan, un cadru care va fi pus în aplicare. Apoi, în legătură cu alte aspecte unde se manifestă opinii divergente, derogări pentru anumite sectoare și alte aspecte ce-mi doresc eu este să avem o abordare consecventă și sper că vom putea discuta cu doamna raportor, cu raportorii din umbră pentru a găsi um, compromisul adecvat. Înțeleg foarte bine că acest dosar este sensibil în Consiliu și de fapt este blocat. Dar Parlamentul trebuie să profite de această ocazie. Parlamentul poate să-și demonstreze leadership-ul, să și uh, definească foarte clar obiectivele să-și uh, susțină foarte clar poziția, uh, astfel uh, influențând până la urmă poziția Consiliului. Aștept cu nerăbdare discuțiile din ianuarie, pentru că este foarte important pentru noi europeni, este important pentru economia europeană să îndrăznim, să facem avansuri în legătură cu tehnologiile verzi. Do I have some... Președintele, mulțumesc. Dorește cineva de la ECR să intervină? Nu? Atunci îi dau contul lui Filip. Veți uh, avea o poziție similară și din partea mea. Deci cei doi Filip uh, au aceeași poziție. Nu o să repet ce a spus tizul meu. Cred că avem o propunere foarte bună din partea Comisiei și ar trebui să recunoaștem acest lucru. Uneori uh, tindem să vedem Comisia drept arhitect al austerității, însă Comisia poate fi și o instituție care gândește vizionar și ne trage după ea pe noi toți și cu siguranță uh, aș spune în francez să nu ratăm această oportunitate. Aș vrea, aș vrea acum să ne ocupăm în primul rând de problema asta e un lucru rău pentru economie. Deci suntem într-o criză economică foarte rea, deci ar trebui să ne abținem să umblăm la impozitare, deci să amânăm sau să anulăm complet uh, decizia, așa cum ne-au spus uh, Langen și Goebbels, cei doi gânditori vizionari de la PP și de la PSD respectiv. Aș vrea să zic în primul rând, de fapt aș vrea să îndemn pe cei care gândesc așa să citească din nou raportul Stern, dar acum vreo 5 ani, care dădea o imagine foarte clară a impactului economic a schimbărilor climatice. Acest impact nu trebuie subestimat. Deci dacă sunteți cu toții serioși în dorința de a vă asigura că economiile trebuie să prospere, nu puteți ignora nevoia de a lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru că acestea pot avea un impact imens asupra economiei și asupra vieții și a morții unora și nu doar în altă parte pe planetă, ci și la noi în Europa. Deci astea sunt lucruri pe care trebuie să le abordăm. Nu putem să spunem e criză și gata, schimbările climatice trebuie să aștepte. Schimbările climatice nu așteaptă și vă îndemn să citiți din nou concluziile uh, IPCC, dacă nu mă credeți, ale panelului internațional privind schimbările climatice. Așadar, e o idee bună și pe termen lung. Dar chiar și pe termen scurt e bine pentru economie, așa cum a spus Filip, să dăm o ocazie noilor sectoare, mai ales uh, energie regenerabile, transporturi sustenabil, eficiențe energetice. Deci să nu ratăm ocazia de a le da șansa economică pe care aceste sectoare o merită. Și acum aceste Uh, sub, subvenții care se dau uh, energiilor fosile le afectează. Așadar, statul coul este rău pentru economie. Ce e bine pentru economie este să adoptăm o impozitare de energetică care are sens și odată, cel puțin, avem o propunere care înțelege în mod clar uh, uh, motivele. Deci nu știu cât mai clar de atât pot să fie lucrurile. Și e clar că niciunul dintre aceste aspecte nu ar trebui să fie opționale și cu cât înțelegem mai bine lucrul ăsta, cu atât mai bine, pentru că cei care spun că avem nevoie de transformare, eu sunt de acord cu ei. Schimbarea mod- modelelor de impozitare nu se poate face peste noapte. Totuși, Comisia nu e proastă să propună o schimbare peste noapte. Comisia propune ca schimbarea să înceapă în 2023, adică peste 12 ani. 2023. Nu știu dacă o să mai existe Uniunea Europeană sau, eu, sau zona euro. Eu sper că vor fi, dar e, ca și cum ai spune, peste 100 de ani. Deci nu e ca și cum industria sau consumatorii nu vor avea timp să se adapteze. Deci noi considerăm că planul de tranziție și perioada de tranziție sunt deja Uh, mai încete decât uh, nevoile și decât ce ne, vor, ce ne va forța natura să facem. Deci cred că subestimează impactul schimbărilor climatice asupra Europei. Așadar, cei care vor să amâne și mai mult, cred că uh, fac o mare greșeală și nu fac altceva decât să se asigure că Europa nu va fi competitivă. Așadar, lipsa de schimbare nu este o opțiune. Ar trebui să știm de asemenea că trebuie să finanțăm aceste măsuri. Și mă întorc la colegii de la socialiști și de la PPE. Cum vreți ca statele să fie finanțate? Pentru că nu vreți niciun fel de taxare pentru sectorul financiar, FTT. După aia spuneți că nu trebuie să creștem taxele pe sectorul energetic, nici pe sectorul cutare. Păi și atunci de unde? ce mai rămâne de taxat? Doar venitul. Și toți spunem că n-ar trebui să taxăm venitul din muncă și că ar trebui să-l taxăm mai puțin. Păi și atunci de unde facem rost de resurse? Așadar, directiva aceasta prin taxarea de mediu sigur va avea drept rezultat niște taxe mai ridicate pe energie, cum spune Filip, dar cred eu că prin compensare s-ar reduce eh, impozitarea pe muncă. Aici ar trebui să facem un efort semnificativ pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru ca munca să devină mai atractivă și pentru angajați și pentru angajatori. Deci este un lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să mai abordez și alte lucruri. Indexarea. Înțeleg aici preocuparea ta, Filip, și anume că nu vrei ca indexarea să devină o regulă generală. În ce privește energia, pentru mine, indexarea justificată de schimbările climatice. Pentru că știm că avem nevoie ca prețul dioxidului de carbon să crească dacă vrem realmente să reducem emisiile de dioxid de carbon. Știm că acestea trebuie să ajungă la un nivel maxim foarte uh, curând și după aceea să se reducă cât mai mult până în 2050. Dacă vrem asta, trebuie să ne planificăm traiectoria. Și aici cred că indexarea are sens pentru că este o constrângere naturală de care trebuie să ținem seama. Deci nu e ca și cum prețurile vor crește oricum și trebuie să ne asigurăm că luăm mai mulți bani. Nu asta e scopul. Noi vrem să descurajăm emisiile de dioxid de carbon pentru a ne uh, îndeplini traiectoria de reducere și de aceea e nevoie de taxare uh, excepțiile. De fiecare dată când se vorbește de taxare, de impozitare, cineva va spune, da, bine, dar nu pe mine, nu mă impozitați pe mine, nu mă taxați pe mine, eu vreau să fiu exceptat. Recunoaștem aici un model și trebuie să încetăm cu asta. Da, ideea și scopul acestei taxări este să afecteze emisiile excesive de dioxid de carbon și consumul excesiv de energie. Deci trebuie să doară. Dacă nu doare uh, sistemul acesta, atunci schimb, uh, comportamentul nu se va schimba și sunt de acord cu ce spune Filip că nu ar trebui uh, să încercăm să transformăm un impozit într-un fel de soluție universală. Deci un singur impozit nu poate fi o soluție universală. Și pentru a corecta impactul social al creșterii uh, prețurilor la energie, uh, avem uh, taxarea veniturilor care poate să fie făcută mai progresivă, deci putem să reducem impozitele uh, gospodărilor cu venituri mai mici ca să simtă mai puțin impactul creșterii costurilor energetice. Deci eu cred că sunt o serie de instrumente care trebuie folosite și nu toate trebuie să folosesc la, acest, la același scop. Deci cred că va, vom avea o discuție interesantă. Președinte, mulțumesc. Danuta Iasugevska este pe lista mea de intervenienți. Mulțumesc, domnule. Doamne președinte, vreau să o felicit pe doamna Luling pentru o analiză foarte profundă a propunerii Comisiei Europene și pentru uh, că a acceptat și a înțeles amendamentele pe care le-am uh, propus în acest uh, stadiu privind impozitarea emisiilor de dioxid de carbon. Impunerea unei taxe obligatorii de dioxid, pe dioxidul de carbon cere evident o analiză foarte profundă și concluziile trebuie să spună foarte clar cum va influența această măsură consumul de energie. Și cred că astăzi ar trebui să introducem impozitarea opțională a emisiilor de dioxid de carbon și că taxa obligatorie ar trebui să fie amânată pentru un moment în care întreaga situație a Uniunii Europene va fi mai bună și situația unor uh, state anume. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul Astrid Luling, spune doamna președinte. Știu că mai scrie Astrid, mai dorești să iei cuvântul Astrid? Nu mai avem vorbitori? Comisia este aici? Dorește Astrid să asculți opinia Comisiei? Da, mai întâi să vorbească Comisia, spune doamna Luling. Cred că oricum doamna Luling v-a adresat uh, câteva întrebări, așadar vă rog Comisia să răspundeți. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc și raportorului doamnei Lulin și raportorilor din umbră pentru remarcile în general și contribuțiile în general foarte Uh, pozitive față de poziția noastră și față de raportul nostru și mulțumesc și pentru amendamente. Sunt multe amendamente, noi am încercat să le grupăm, am ajuns la 40 de categorii. Nu cred că voi avea timp să trec prin toate, doar poate să mă limitez la câteva probleme cheie și să încep cu uh, cel care a fost cel mai important pentru doamna Lulin și anume uh, tratamentul rezervat transportului internațional maritim și aerian. Acestea, evident, ar trebui abordate separat. Dacă ne uităm la sectorul aviatic, situația este că uh, ei vor fi incluși în sistemul european de comercializare a emisiilor începând cu 2012. Și conform logicii propunerii noastre, sectoarele economice care sunt supuse acestui sector nu pot fi supuse și directive privind taxarea energetică. De aceea s-a considerat potrivit să nu Sugerăm o taxare suplimentară a sectorului aviatic în această directivă privind taxa pe energie, taxa energetică. De asemenea, uh, Există și efectul uh, a situației că toate companiile sunt subiectul Convenției de la Chicago, dar și a altor uh, acorduri juridice. Deci ce s-ar schimba în area de aplicare a directivei privind energia? S-ar aplica unei părți foarte mici din transportul aerian și anume între statele membre UE. Transportul între statele membre UE. Și din acest punct de vedere s-a considerat că din moment ce majoritatea convențiilor internaționale trebuie renegociate oricum în următorii ani, uh, o astfel de măsură ar slăbi poziția de negociere a Uniunii Europene și asta a fost un uh, argument în plus ca să nu schimbăm acest, uh, această abordare foarte limitată privind taxarea transportului aerian situația este un pic diferită pentru transportul maritim. Există și aici convenții de legislație internațională, Convenția de la Mannheim, de exemplu, care oferă anumite excepții, anumite scutiri. Totuși, aici uh, locul uh, și posibilitatea de a schimba regulile ar fi un pic mai mare decât la transportul aerian, de aceea Comisia, deci nu, practic serviciile care se ocupă de transporturi ale Comisiei fac o evaluare de impact pentru a analiza consecințele potențiale ale oricăror schimbări aplicate regulilor. Și așteptăm ca anul viitor să avem concluziile și uh, în funcție de uh, rezultat, de rezultatul acestei evaluări de impact, vom schimba sau nu uh, tratamentul fiscal de care se bucură transportul maritim. Și aici uh, sunt negocieri internaționale între diversele organizații internaționale maritime și ar fi, ni se pare că și aici ar fi rezonabil să așteptăm mai întâi să avem rezultatul acestor negocieri. Fără să intru în uh, detaliile celor 218 de amendamente, poate că avem uh, posibilitatea unor comentarii mai generale. Au fost multe amendamente menite să extindă area de aplicare a propunerii comisiei, incluzând elemente privind taxarea uh, mașinilor, uh, de asemenea uh, țintirea veniturilor din taxarea energetică, incluzând aici taxarea combustibilor nucleari și așa mai departe. Nu toate acestea sunt în area de aplicare a directivei actuale, de aceea va fi dificil din punct de vedere juridic pentru Comisie să sugereze schimbări din acest punct de vedere. De exemplu, în ce impozitarea mașinilor sau uh, uh, țintirea acestor venituri, am încălca principiul subsidiarității care dă responsabilitate statelor membre pentru aceste chestiuni. Uh, abandonarea elementului de dioxid de carbon din această propunere considerăm că ar rezolva una dintre principalele elemente constituente ale reformei și ar goli complet, practic, propunerea și ar fi și împotriva, și trebuie spus acest lucru, ar fi împotriva uh, sarcinii explicite dată altor instituții europene de către Consiliul European în 2008, de către șefii de stat în 2008, de a schimba directiva privind Uh, energia pentru a include elemente care să uh, se ocupe de uh, lupta împotriva schimbărilor climatice conform strategiei 2000, UE 2020. În ce privește agricultura, nu știu cât de, cât de detaliat doriți să vorbesc. Înțeleg că mai trebuie să uh, participe și raportul la discuție și la 4.30 vine domnul Mario Draghi, deci nu uitați acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Deci pentru că nu mai e foarte mult timp, aș folosi această ocazie de a reacționa la câteva amendamente substanțiale și grupuri de amendamente, ar trebui să spun, s-a vorbit despre tratamentul agriculturii, horticulturii, acvaculturii, uh, uh, uh, exploatațiilor forestiere, etc. Nu vedem niciun motiv pentru a da tratament special niciunui sector economic atunci când vine vorba de emisii de dioxid de carbon, cu excepția situației în care există motive clare care să arate că s-ar putea uh, ajunge la, o, la anumite scurgeri de emisii, la transferuri de emisii de carbon. În ce privește taxarea de pe energie, deci partea dedicată de energie, există posibilitatea ca statul membru să decidă rate reduse sau chiar excepții dacă există o contraparte și uh, dacă este cazul. Deci noi vedem ca această propunere, uh, această propunere ca fiind foarte coerentă și uh, sigur, excepții pentru dieselul de folosit în agricultură, de exemplu. Acestea se păstrează. Alte amendamente sugerează ca alte gaze producătoare de efect de seră sau alte externalități negative să fie luate și în considerație, nu doar emisiile de dioxid de carbon, aceasta nu este abordarea pe care am uh, urmat-o noi, pe baza unei decizii uh, rezultând din munca noastră analitică. Emisiile de dioxid de carbon sunt singurele emisii care sunt realmente transfrontaliere și singurele emisii care sunt de mod clar legate de uh, combustibil și de utilizarea tehnologiei și de aceea o extindere la alte externalități nu ar fi, în opinia noastră, potrivită. Mă opresc aici și sigur voi fi Uh, disponibil pentru clarificări suplimentare. Sunt sigură că puteți oferi direct comentariile noastre raportoare și raportorul din umbră, dar trebuie să mai păstrez câteva minute ca raportorul să ia din nou cuvântul. Astrid, ai cuvântul, spune doamna președinte. Da, mulțumesc. Din nefericire, nu nu mă simt mai informată decât eram înainte, pentru că uh, văd din nou că există divergențe de păreri foarte mari. Am constatat acum că în ce privește proporționalitatea, avem uh, divergențe de opinii importante între mulți dintre autorii de amendamente dar mi se pare că raportorii din umbră ar fi mai degrabă în favoarea proporționalității, în favoarea unei creșteri a termenelor, evident. Eu, doamna președinte, aș vrea ca... Mi se pare că lucrul important este că reprezentantul comisiei ne-a spus ceea ce este esențial. Sper că autorii amendamentelor vor înțelege că nu, se, că nu trebuie vorbit despre aviație și că există o convenție și că nu putem schimba nimic acum. În ce privește convenția maritimă, cred că trebuie să așteptăm studiul de impact înainte de a, a modifica propunerea Comisiei privind aceste două sectoare. De asemenea, am luat cunoștință de faptul că nu putem vorbi în aceste amendamente de taxele care nu au nicio legătură cu impozitarea de mediu, cum ar fi taxele pe automobile. Deci cred că lucrurile acestea sunt importante și de asemenea este important că trebuie să uh, oferim un tratament special agriculturii. Văd că există uh, importante divergențe de opinii în ce privește taxarea, în ce privește proporționalitatea și nu s-a vorbit de industria nucleară. Eu am luat uh, la cunoștință despre aceste, iau notă despre aceste divergențe care rămân. Din păcate, există anumiți colegi care refuză această propunere uh, și care merg dincolo, care nu acceptă ca să se meargă, să se treacă de un anumit uh, limită, începește taxarea și nu atât de rapid în niciun caz. Eu propun ca în ianuarie să încep o conversație, un dialog cu raportorii din umbră, cu colegii care au prezentat amendamente care merg în cu totul alt sens. Și sper că voi reuși să vă propun amendamente susceptibile să uh, adune în jurul lor o majoritate de voturi. Îmi dau seama că îmi dau seama ce se întâmplă la Consiliu. Însă o să fac eforturi să văd dacă vom putea construi o majoritate, un compromis uh, între cei care vor să meargă mai departe decât Comisia și uh, mai degrabă decât cei care vor să aibă o propunere mai puțin ambițioasă decât a Comisiei. Voi reflecta în perioada de Crăciun. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Încercăm să votăm pe 28 uh, februarie și după aceea în plenarea din aprilie, dar cum spunea Astrid, are nevoie să discute cu colegii, dar cel puțin asta este acum uh, orarul. Trecem acum la punctul 5, dialogul monetar cu dialogul băncii mondial, băncii europene, băncii centrale europene, mă scuzați. Deci, dragi colegi, iertați-mă să ies din sală pentru a vedea unde se află domnul Draghi. Okay, picture time over. And... Gata cu fotografiile. Haideți să mergem mai departe cu lucrările noastre. Celor care nu erau aici când am făcut anunțurile președintelui, vreau să le spun că am avut o delegație în cadrul vizitei anuale la BCE de curând și am avut ocazia să adresăm uh, unele întrebări la nivel informal președintelui Băncii Centrale Europene. Îi uh, urez bun venit uh, lui Mario la primul dialog monetar. Știm că va fi alături de noi, uh, va fi prezent alături de noi în mod regulat ca președinte al Băncii Centrale Europene și, bineînțeles, ca președinte al Comitetului European de Risc Sistemic. Deocamdată aceste două organe de dialog sunt încă separate, altfel nu am reușit să acoperim toate aspectele pe care dorim să le discutăm uh, odată. Ați uh, făcut uh, niște comentarii interesante în Financial Times. Poate comentariile nu erau atât de interesante cât titlurile uh, Eh, din presă erau interesante, titlurile articolelor erau interesante, dar acum um, o să vă dau ocazia să ne faceți o prezentare generală a situației, după care o să trecem la sesiunea întrebări și răspunsuri. Mario, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, este o mare bucurie pentru mine să iau parte pentru prima dată ca președinte al Băncii Centrale Europene la o audiere a comisiei dumneavoastră. Audierile Econ uh, la o perioadă de trei luni reprezintă piatra unghiulară a relațiilor între instituțiile noastre. Acest uh, schimb are loc uh, la câteva săptămâni după ce s-au luat decizii importante de către Consiliul Guvernatorilor BCE și de către șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene. În acest context, discuția noastră va fi una bogată și fructoasă. În introducere o să... Mă voi referi la evoluțiile economice actuale din zona euro. După aceea, mă voi adresa temelor care vă interesează pe dumneavoastră și este vorba de instrumentele pentru combaterea uh, crizei economice și instrumentele legate de uh, agențiile de rating. Vă mulțumesc. Și acum, la o limbă pe care o stăpânesc mai bine. De la ultima audiere din octombrie cu fostul președinte Trișe, BCE-ul a făcut o serie, a luat o serie de măsuri pentru a se asigura că va garanta uh, stabilitatea prețurilor pe termen uh, mediu, într-un mediu care reprezintă o provocare. Aceste măsuri se referă și la schimbările referitoare la ratele dobânzilor și la măsuri uh, nestandard. După cum știți, în ceea ce privește ratele dobânzilor, Consiliul um, de Guvernatori la începutul lui decembrie a hotărât să reducă rata dobânzii BCE cu 25 de puncte de bază după ce s-a hotărât o descreștere cu 25 de puncte de bază pe 3 noiembrie 2011. În ceea ce privește perspectivele de creștere pe termen scurt pentru zona euro, tensiunile sporite pe mm, piețele financiare uh, continuă să umbrească activitatea economică, creșterea activității economice în zona euro și perspectivele de creștere sunt foarte nesigure. Activitatea în zona euro ar trebui să-și revină, chiar dacă treptat, pe parcursul anului 2012, așa cum a fost prevăzut și de personalul Eurosistem la începutul lunii decembrie. Dar uh, există riscuri de uh, descreștere economică în cadrul acestor perspective. În ceea ce privește uh, evoluțiile prețurilor, inflația a fost de 3% în luna noiembrie. Inflația va rămâne peste 2% câteva, pe o perioadă de câteva luni pe viitor, înainte de a scădea la un procent de sub 2%. Această părere este confirmată și uh, în previziunile din luna, din luna decembrie. Dat fiind uh, în această atmosferă de creștere slabă din zona euro și la nivel mondial, costurile subiacente, presiunea asupra salariilor și prețurilor în zona euro um, aceasta va rămâne modestă, iar uh, riscurile cu privire la perspectivele pe termen mediu în ceea ce privește evoluția de preț rămân echilibrate. Datele monetare recente oglindesc nesiguranța de pe piețele financiare. Dacă privim mai departe de volatilitatea, volatilitatea pe termen scurt, analiza monetară arată că um, ritmul subiacent al uh, expansiunii monetare rămâne moderat. Consiliul BCE este hotărât să, asigur, să se asigure că așteptările de expectativele de inflație rămân bine ancorate în scopul nostru de a menține ratele de inflație sub 2%, la, sub 2% pe termen mediu. Dați-mi, acu- dați-mi voie acum să vă spun câteva cuvinte despre măsurile nestandard luate de curând. Aceste măsuri ar trebui să prevină efecte negative asupra uh, mecanismului de transmitere a politicilor monetare care decur din tensiunile actuale în anumite părți ale piețelor financiare din zona euro. Ar trebui să atenueze efectele negative asupra piețelor financiare în ceea ce privește furnizarea creditelor către uh, firme și uh, gospodării. În primul rând, uh, s-au pus în aplicare mai multe măsuri pentru a se asigura că băncile mențin accesul la, mențin accesul la uh, piețele de finanțare. Am uh, hotărât uh, operații de refinanțare pe perioadă de 3 ani pentru a sprijini acordarea de credit economiilor din zona euro. Aceste măsuri se referă la riscuri uh, pe care le reprezintă tensiunile persistente pe piețele financiare și care ar putea afecta capacitatea băncilor din zona euro de obținere a refinanțării pe perioade mai lungi de timp. Mai devreme, în luna octombrie, Consiliul uh, BCE a hotărât deja să mai desfășoare două operațiuni de, finan- de finanțare cu o perioadă de maturitate de un an. Mai apoi s-a anunțat că în ceea ce privește toate operațiunile de refinanțare până, cel puțin până la prima jumătate a 2012, toate solicitările de cererile de lichiditate uh, făcute de bănci vor fi uh, alocate la rate de dobânzi fixă. Apoi, prin piața obligațiunilor uh, securizate s-a facilitat de către ECB hotărârea luată din octombrie de a introduce un nou program de achiziție a obligațiunilor securitizate, securizate de 40 de miliarde de euro. Finanțarea în dolari americani este facilitată prin scăderea prețului uh, la liniile de swap în dolari temporare. Aceste cinci măsuri ar trebui să permită băncilor să-și să aibă în continuare acces la finanțare stabilă și la perioade de maturitate mai lungi, ceea ce le-ar dea ocazia de a-și uh, continua politica de creditare și subliniez acest lucru, fiindcă este, este caracteristica cea mai importantă a acestor măsuri, deci este vorba de acordarea de credit firmelor și companiilor și gospodăriilor. Accesul la operațiunile de refinanțare ar putea să fie restricționată de către unele bănci din lipsă de depozite colaterale eligibile. Pentru a depăși această problemă, s-a hotărât o extindere temporară a listei de depozite colaterale. Mai mult, Banca Centrală Europeană intenționează să sporească folosirea creditelor bancare ca, ca uh, colaterale, depozite colaterale în operațiunile eurosistemului. Aceste măsuri ar trebui să sprijine credita, acordarea de credit din partea băncilor prin sporirea cantității de active din, uh, la, în băncile din zona euro, pe bilanț care pot fi folosite pentru refinanțarea băncilor centrale. Apoi, Consiliul Băncii Centrale Europene a hotărât unele măsuri care au ca scop uh, sporirea activității uh, piețelor uh, financiare. Apoi rata de rezervă va fi redusă până la, de la 2% la 1%, ceea ce oferă un stimulent participanților la piață pentru a se implica în tranzacții financiare. Apoi se sporește, uh, se sporesc depozitele colaterale disponibile băncilor și se reduc uh, nevoile de lichidități um, față de Eurosistem și deci uh, cantitatea de depozite colaterale care trebuie să fie garantate. Toate aceste măsuri despre care v-am vorbit au ca scop uh, sporirea accesului sectorului bancar la, la lichidități și înlesnirea funcționării piețelor financiare din zona euro, evitând astfel uh, restricții uh, grave aduse economiei reale din cauza unei lipse de posibilități financiare. Acest, acesta ne asigură și că ratele dobânzilor oficiale stabilite de BCE sunt transmise în mod corespunzător economiei și în acest fel ajută la menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu. Dați-mi voie acum să vă vorbesc despre rezultatul uh, celui mai recent Consiliu European. Acest Consiliu a adus cu sine un, un eveniment foarte important în ceea ce privește angajamentele de pline și uh, regulile fiscale transparente. S-a, construit temelia unui, um, um, unui contract fiscal și a fost făcută o propunere la, înainte de plenara Parlamentului European la audierea BCE, odată cu raportul anual la începutul acestei luni. S-a stabilit ca deficitul structural anual să nu depășească procentul de 0,5% din PIB-ul nominal statele membre ale zonei euro vor uh, aplica această regulă în cadrul legal național la nivel constituțional. Obiectivul este acela de a evita de, uh, deficitele excesive um, înainte ca acestea să apară și um, asta mai degrabă decât să le controlăm după, odată ce au apărut. Există prevăzut și un mecanism de corecție automatică în caz de deviere mai mult, liderii au căzut de acord asupra unui sistem de referințe numerice pentru reducerea anuală a datoriei de stat. Vor exista și sancțiuni care se vor aplica automat uh, statelor membre din zona euro în cazul în care se încalcă uh, valoarea de referință de 3% pentru deficit, iar Curtea Europeană de Justiție va fi cea care va verifica punerea în aplicare a acestor reguli la nivel național. Acest nou aranjament fiscal reprezintă un semnal foarte important care arată o cale de urmat importantă pentru viitorul zonei euro. Ei reprezintă un cadru foarte bun pentru așteptările cetățenilor și a piețelor financiare deopotrivă. Prin consfințirea regulilor stricte în legislația primară, prin faptul că acestea pot fi aplicate de Curtea Europeană de Justiție, prin toate acestea se aduce contribuția la uh, credibilitatea și robustețea uh, piețelor financiare din zona euro. Iar Banca Centrală Europeană salută aceste rezultate. În ceea ce privește instrumentele de gestionare ale crizei din zona euro, salutăm decizia, deciziile luate de șefii de stat și de guvern a țărilor din zona euro de sporire a facilității de europene de stabilitate financiară și a mecanismului european de stabilitate în mai multe domenii. Acum avem mai multă flexibilitate în ceea ce privește mecanismele de preîntâmpinare a crizei, pentru că acestea să... Uh, și asta datorită intrării în vigoare a deciziei de a grăbi intrarea în vigoare a mecanismului european de stabilitate în iulie 2012 și pentru uh, instrumentul de facilitate europeană de stabilitate Uh, pentru rămânerea în vigoare a acestuia până la jumătatea lui 2013. Apoi, lămurile în ceea ce privește implicarea sectorului privat uh, în zona euro va trebui să se respecte practicile FMI pentru a uh, garanta o situație de credibilitate investitorilor. Apoi, decizia de a include o procedură de urgență în regulile de votare a mecanismului de stabilitate european reprezintă, foarte, reprezintă un element important pentru o procedură decizionară eficientă, mai ales în situație de criză. În ceea ce privește EFSF, Consiliul uh, BCE a hotărât că Banca Centrală Europeană va putea să aibă rol de agent pentru EFSF în operațiunile sale de piață. Banca Centrală Europeană va ă, sprijinită probabil de un număr de bănci centrale naționale, își va face infrastructura tehnică și cunoștințele disponibile EFSF. Iar pregătirile tehnice și la nivel juridic au început deja și sperăm ca acest proces să fie finalizat până în luna ianuarie. Activitățile Dați-mi voi acum să trec uh, deci la ultimul aspect al discursului meu, este vorba de agențiile de rating. Activitățile agențiilor de rating, mai ales în ceea ce privește datoriile suverane și EFSF, au ocupat un rol central în dezbaterea europeană în ultimul timp. Se cere, o mai bună regle... se cere din ce în ce mai mult o mai bună reglementare a acestora. Iar în, acest, uh, în această atmosferă, Comisia a făcut propuneri legislative cu privire la agențiile de rating, care sunt sprijinite de BCE și care sunt discutate în comisia dumneavoastră. Agențiile de ratingurile de credit au un, un impact direct asupra fun- funcționării piețelor financiare și asupra economiei. Avem nevoie de un cadru solid uh, pentru aceasta. Cadrul acesta ar trebui să urmărească următoarele obiective. În primul rând, reducerea volatilității pieței, în al doilea rând, sporirea calității procesului de rating, iar în al treilea rând, rând garantarea încrederii pieței. Două aspecte sunt foarte importante. Cele două aspecte care sunt foarte importante sunt, în primul rând, asigurarea unor metodologii subiacente potrivite și caracterul transparent al acestor ratinguri. Iar în al doilea rând, reducerea uh, unor interferări uh, la nivelul legislației și practicilor de piață. Ratingurile simplifică evaluările complexe de risc, dar ar trebui să fie numai unul dintre elementele de informații pentru investitori și pentru autoritățile de reglementare. Nu ar trebui să, înlocu- să se înlocui, să reprezinte un înlocuitor pentru instituțiile financiare și alți investitori care sunt liberi să își desfășoare propria evaluare. Acesta este primul pas către uh, evitarea unei situații în care ne-am bazat mecanic pe agențiile externe de rating. Dați-mi voi să vă spun câteva cuvinte despre modul în care ne folosim noi la BCE de aceste ratinguri. Uh, de pildă, pentru titlurile de valoare tranzacționabile, uh, sistemul, eurosistemul de, uh, cadrul de evaluare a creditului eurosistemului se folosește de ratinguri care sunt emise de agenții de credit de rating eligibile. În același timp, Eurosistemul nu se bazează în mod mecanic pe aceste evaluări, ci uh, își rezervă dreptul de a respinge sau de a limita um, folosirea unei active pe baza oricărei informații referitoare la calitatea creditului pe care, îl consideră, pe care o consideră relevantă. Eurosistemul are discreția de a uh, suspenda temporar aplicarea unor cerințe de rating minim acordate unor instrumente de uh, credit emise sau garantate de guvernele din zona euro după programele de ajustare UE-FMI. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Se pare că nu avem timp suficient pentru toate întrebările și pentru toți cei care s-au înscris la cuvânt. Vă rog să fiți succinți. Avem um, intervale de întrebări de 5 minute. După 5 minute Uh, vă întrerup. Și chiar dacă am respectat acest timp la strictețe, am, întrebările sunt prea multe. Jean-Paul, ai cuvântul pentru început. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Băncii Centrale Europene, vă urăm, vă urăm bun venit la acest prim dialog monetar din partea grupului PP și uh, observăm faptul că, iată, ziarele au aflat înaintea noastră ce aveați de gând să ne spuneți astfel încât o să facem un exercițiu diferit și anume să ne spuneți ce părere aveți despre titlurile din ziare. Fiindcă nu fiindcă până la urmă redactorul uh, șef al ziarului este cel care hotărăște care vor fi titlurile pentru a atrage cât mai multă atenție. Deci iată titlul din Financial Times și ni se spune că uh, predecesorul dumneavoastră spunea că acest scenariu era absurd, dumneavoastră spuneți că este un scenariu care trebuie luat în seamă și uh, iată, acesta este titlul. Deci, uh, aș dori câteva explicații. Vă mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> I, I may say I was expecting... Trebuie să mărturisesc că mă așteptam să mi se pună această întrebare. Și cred că aveți într-adevăr dreptate să atrageți atenția asupra acestui titlu din ziar. După cum a spus doamna președinte, ei sunt cei care au hotărât acest titlu. Permiteți-mi să spun că nu am niciun fel de îndoială în legătură cu cât de puternic este moneda euro și că această monedă nu, mai, nu este irreversibilă. Un cuvânt cheie uh, Uh, a fost uh, acesta, irreversibilitate, în tratatul de la Maastricht. Dar foarte mulți uh, oameni, foarte multe persoane din exteriorul zonei euro petrec foarte mult timp în uh, făcând aceste speculații morbide. Ce se întâmplă dacă? Și evident că au cu toții scenarii catastrofice pentru zona euro. Așa, deci în loc să spunem nu, nu, nu, nu se va întâmpla, nu. acest lucru l-am spus și noi, dar foarte mulți uh, oameni se gândesc la această posibilitate. După părerea mea, o analiză transparentă a costurilor extraordinare uh, presupuse de orice asemenea speculație morbidă trebuia să fie făcută și a fost corectă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Udo are acum cuvântul. Bine ați venit, domnule președinte. Vă spun acest lucru și în numele grupului social-democraților din acest Parlament și din această comisie. Aș dori să vă întreb din nou în legătură cu agențiile de rating. Acestea au avut o atitudine critică față de multe state euro și după acest uh, Consiliu. Au avut o atitudine mai critică față de aceste state uh, în comparație cu atitudinea față de Regatul Unit, de exemplu. Poate este posibil ca, știu că colegul Domenici și-ar dori o legislație mult mai strictă um, legată de aceste uh, agenții de rating. Așadar, este posibil ca aceste agenții consideră sau nu cred că Uniunea Europeană are puterea să crească din această criză economică, poate pentru că nu uh, a fost oferit uh, răspunsul din punct de vedere politic pentru acest lucru. Poate nu există instrumentele politice și de colaborare cu BCU din acest punct de vedere. Și apoi, ce doriți, uh, ce spuneți uh, multelor întreprinderi mici și mijlocii de peste tot, din Grecia, din Spania, despre posibilitățile de a se bucura de finanțare, de a avea acces la credit? Ați spus uh, două întrebări, una legată de agențiile de rating. Cred că putem să avem diverse uh, remarci legate de momentul și calitatea în care sunt publicate aceste ratinguri. Uh, este vorba de opinii care nu pot fi <laughs> pozitive, desigur, despre ratinguri, mai ales uh, ce s-a întâmplat înainte și în decursul acestei crize. Dar, acestea fiind spuse, ar trebui să ne punem, să ne punem uh, cea mai importantă întrebare. Ce facem fără ratinguri? Ce am putea face pentru a înlocui ratingurile oferite de agențiile de rating? Pentru că ne dorim uh, să avem un set mult mai complet de uh, analize de rating față de cel de astăzi, care se bazează în mod exclusiv, exclusiv pe ratingurile puse la dispoziție de aceste agenții. Întrebarea care se pune acum este legată de pașii concreți pe care trebuie să-i facem pentru a ne reduce dependența de aceste agenții de rating. Un prim pas se referă la ce pot face autoritățile de reglementare. Acestea cred că ar trebui să uh, reducă uh, dependența de ratingurile agențiilor de credit. Cum se poate face acest lucru? Ei bine, în acest moment se poate vedea că unele uh, reglementări sunt uh, fac parte din Uh, ratingul uh, respectiv. Așadar, dacă un, dacă un rating se modifică, atunci și reglementarea se modifică în mod automat. Cred că această relație automată trebuie să fie uh, redusă. Acesta ar fi uh, un rating, trebuie să devină unul din elementele de care ținem seama când uh, luăm o decizie. Uh, cred că un asemenea sistem ar trebui să existe uh, și pentru investitori. Noi putem să luăm uh, acțiuni din punctul de vedere al autorităților de reglementare și uh, se derulează mai multe proiecte care au acest uh, obiectiv. Un proiect a început în urmă cu 2 ani și, dacă nu mă înșel, are un titlu ceva de genul Cum, uh, cum scăpăm de ratingurile agențiilor de credit. Uh, dar, după cum am spus, pentru investitori, problema este și alta. Nu este suficient să te scapi de aceste ratinguri, în același timp trebuie să fii capabil să îți elaborezi propriile ratinguri. Deci, în acest moment, cerem băncilor să facă acest lucru, extindem uh, uzul ratingurilor interne. Apoi, ați pus o întrebare legată de creștere economică și de creștere economică în aceste state care uh, suferă mai mult acum. Eu consider că măsurile pe care le-am luat săptămâna trecută, um, la ultima întâlnire a guvernatorilor băncii centrale, pe data de 8, dacă nu mă înșel, sunt în, direcționate tocmai în, uh, pentru acest uh, obiectiv. Știm că uh, băncile trec printr-o perioadă și acest lucru se va agrava pe viitor, o perioadă în care uh, le va fi greu să găsească finanțare. Mai ales acest lucru va fi foarte dificil, mai ales în primul trimestru anul 2012, dar de fapt tot anul va fi un an foarte dificil și ce ne uh, dorim să evităm cu orice preț este uh, o reducere a creditului care ar reduce și mai mult uh, creșterea economică și ar putea duce la o posibilă recesiune. Ne dorim evitarea acest lucru. Există mai multe motive și mai multe instrumente, dar, uh, de exemplu, dacă presiunea legată de fonduri este uh, înlăturată, acesta e un răspuns foarte bun. Mulțumesc, Silvi Goulard. Bonjour, Monsieur le Président. Mulțumesc, Sharon. Bun venit, domnule președinte, la dialogul nostru monetar. În numele grupului ALDE aș vrea... De fapt, aș vrea să spun că ați cerut uh, în plenara acestui uh, Parlament să aprobăm pactul fiscal. Știți că am fost aici uh, parlamentari care au fost raportori la Sixpack, la, cele, legile, la pachetul de șase legi și care s-au bătut pentru acesta, știți că conținutul contează enorm. Și am o întrebare. Cum veți utiliza puterea noastră complet independent, acolo unde vă aflați, pentru a, face, a obține două cerințe. Mai întâi, ca aceste măsuri să aibă sens economic, și eu nu sunt sigură că au sens economic, cum ați spus, suntem în uh, recesiune și guvernele intră în regresie. Uh, nici măcar nu vor să țină cont de progresele care se făcuseră în ce privește controlul sau supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, toate aceste lucruri s-au pierdut și rămânem la concepția cea mai strâmtă a disciplinei bugetare pe care încă o dată o împărtășesc, dar care e insuficientă și în textul care a circulat de vineri avem un dezechilibru manifest, da, Sharon, două minute merită că vorbim de zona euro. Deci în acest uh, moment avem un dezechilibru manifest între, pe de o parte, criterii extrem de stricte și pe de altă parte, bla bla obișnuit și de altfel care e și foarte periculos din punct de vedere juridic, care constă în a face aluzii la pactul Euro Plus și la mai știu eu ce. Și în al doilea rând, domnule președinte, vreau să fac apel la concepția noastră, dumneavoastră, privind democrația. Cred că nimic nu se poate construi durabil în Europa dacă cetățenii nu au sentimentul că deciziile care li se impun sunt dezbătute în mod public la un nivel uh, potrivit. Deci există aici o carență puternică. Eu sunt doar o, un modest raportor, dar personal nu pot să fac o campanie în favoarea ratificării textului uh, care ni s-a transmis vineri. Este în afara oricărei idei de a, rest, a accepta acest, uh, această mascaradă. Ați fost în uh, Uh, bordul Internațional. Spuneți-mi dacă vreun american sau vreun chinez mai înțelege ceva din, din textul acesta. Mulțumesc. Um, I, I think, I think that... Cred că ați spus o întrebare foarte bună, doamnă Gular. Permiteți-mi să mă refer în primul rând la conținutul economic al acestei întrebări și apoi la aspectul uh, instituțional, politic al întrebării dumneavoastră. Nu se face niciun schimb între austeritate și creștere economică. Austeritatea uh, creează o constrângere pe termen scurt. Acest lucru este adevărat. Se duce la o constrângere pe termen scurt. Însă ar trebui să ne întrebăm dacă acest lucru, această situație poate fi evitată. Uh, situația anterioară era oare una durabilă? Deci, de fapt, nu am avut nicio alternativă. Prin austeritate ajungem la o constrângere din punct de vedere economic pe termen scurt. Și atunci, ce ar trebui să facem pentru a atenua um, și a depăși până la urmă această perioadă de uh, recesiune? Aici există mai multe posibilități. În primul rând, dacă un buget al unui stat nu este durabil, atunci Uh, constrângerea uh, provine de la diferența de uh, rate plătită pentru datoria suverană. Deci, răspunsul trebuie să vină de la guvernele naționale și unele guverne fac acest lucru. Salutăm evoluțiile din anumite state din acest punct de vedere. Apoi, s-ar putea să înceapă să funcționeze un efect de încredere. Uh, Uh, pia, piețele, uh, cetățenii sunt, uh, au încredere, dar vedem că acest lucru nu este suficient acum. Există alte două elemente care trebuie să se manifestă. Al doilea aspect, un, austeritatea doar într-un stat nu produce toate rezultatele necesare. Uh, trebuie să existe progrese în uh, guvernanța economică a Uniunii Fiscale. Trebuie să avem progrese în legătură cu ceea ce definesc eu și numesc acest pact fiscal. Cred că aici este un uh, fapt fundamental. Dacă ne dorim ca încrederea să revină, uh, atunci uh, ai nevoie de încredere în zona euro între diferite state și, după cum am spus, între cetățeni și guvernele lor pentru acest lucru trebuie să funcționeze un pact uh, potrivit legat de uh, aspectele bugetare. Și aceasta este partea din pachetul cu șase măsuri care încă nu a fost uh, transpus, dar s-ar putea să fie transpus într-o legislație mai primară. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, există și a doua parte, uh, partea macroeconomică care nu ar trebui uitată și ar trebui să găsim o, o modalitate pentru ca și această parte să fie transpusă în legislația primară. Desigur, nu este un lucru ușor din punct de vedere conceptual, este poate chiar mai uh, dificil decât uh, ceea ce am făcut până acum dar și eu am susținut că avem nevoie de o monitorizare a reformelor structurale la nivel macroeconomic, așa cum o avem la nivelul bugetelor. Am uh, susținut acest lucru de mai mulți ani, deci sunt în totalitate de acord cu tine aici. Dar în momentul în care ai, uh, funcționează aceste două aspecte, atunci trebuie să treci la reformele uh, structurale care să ducă la uh, crearea de locuri de muncă pe termen uh, mijlociu. Apoi, trebuie să existe un sistem asemănător cu cel pe care l-ai uh, descris, care uh, să ajute statele, să ajute statele slabe din punct de vedere instituțional în procesul de îndeplinire a acestor reforme care sunt foarte dificile din punct de vedere politic. Vă mulțumesc. Doamna președintă, am depășit deja cu un minut și jumătate. În legătură cu instituțiile, doriți să răspundeți? Ah, în, da, nevoia de a avea democrație, desigur. Nu voi uh, spune nimic negativ aici, desigur. Acum, uh, numele grupului ECR. Domnule Draghi, săptămâna trecută, François Hollande, candidatul francez pentru președinția Franței, a spus că dacă va fi ales, va reprezenta un mandat care să susțină Banca Centrală Europeană în procesul de cumpărare a obligațiuni de stat. Știți foarte bine că domnul uh, Hollande a scris o carte pentru a-și sprijini candidatura. Se numește Visul francez. Uh, un vis foarte simplu. Cred că poate continua să viseze acest lucru. E bine, domnul Draghi ne vizitează acum în perioada de Crăciun. Pot să vă spun că nu arătați ca Moș Crăciun, însă mulți își doresc să deveniți Moș Crăciun. Deci, ce credeți uh, despre cerințele domnului Oland adresate Băncii Centrale Europene? Mulțumesc. O să aduc... Aș dori să vă aduc aminte tuturor că tratatul specifică foarte clar care este domeniul nostru de uh, competență. Să asigurăm uh, stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Uh, ne, tratatele ne interzic o finanțare monetară. Și noi ne dorim să respectăm litera tratatului. După părerea mea, să avem orice altă abordare care ar încălca tratatele ar afecta în mod negativ uh, credibilitatea instituției noastre. Nu trebuie să uităm acest lucru nu trebuie să uităm uh, că dacă, vom, dacă Banca Centrală Europeană își pierde credibilitatea, acest lucru nu va afecta în mod pozitiv încrederea pe piață și nici proiectul european în general. Mulțumesc, Sven! Bine ați venit și din partea noastră a verzilor, domnule Draghi. Mă bucură cel puțin un lucru astăzi. Am văzut că Uh, cel puțin în această comisie nu se vorbește germană și acest lucru mă bucură. Apoi, am dorit să mă refer la un alt uh, aspect. Cum uh, analizați dumneavoastră următoarea situație? În același timp, în mai multe state importante din zona euro există austeritatea. În același timp, uh, condițiile macroeconomice sunt din ce în ce mai negative. Care sunt efectele acestor condiții macroeconomice, după părerea dumneavoastră? Oare ele nu se vor înrăutăți și mai mult? Și care ar trebui să fie reacțiile uh, adecvate ale Bancii Centrale Europene în legătură cu această situație? Și acum o altă întrebare. După ultimul Consiliu European, uh, Sarkozy a avut următoarea remarcă. Este cunoscut faptul că uh, Banca Centrală Europeană împrumută pe o perioadă de 3 ani uh, bani băncilor la, o, la un procent de 1% și statele membre în același timp trebuie să vândă obligațiuni de stat și aș dori să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră legată de licența de bancă acordată Fondului European de Stabilitate Financiară? Și uh, ar cum s-a reflectat această, această poziție asupra posibilității de a acorda credite bănci, de către bănci? Mulțumesc. Am spus deja că austeritatea în mod evident duce la o constrângere din punct de vedere uh, economic pe un termen scurt de timp. Ce ne dorim este ca această recesiune economică să fie de termen scurt. Dorim să reactivăm toate canalele care vor permite reîntoarcerea încrederii pe, pe piață, ca diferențele între ratele plătite pentru obligațiuni de stat să se reducă, um, și să ajungem la crearea de locuri de muncă. Pentru a ajunge la această situație ai nevoie de austeritate, este nevoie ca bugetele uh, din zona euro să fie controlate, însă acest lucru nu este suficient. Ai nevoie în plus de un proiect general a acestui pact care să dea încredere cetățenilor uh, Europei și piețelor. Este nevoie de uh, reforme structurale Uh, au fost anumite state, dacă este să vedem ce s-a, ce s-a întâmplat în, ultimele, în ultimii 10 ani, um, ratele au fost scăzute, nu au crescut, ratele au crescut, uh, nu au crescut, au scăzut din nou, ele nu au crescut din punct de vedere economic. Deci, în ceea ce privește aceste state, Uh, nu dobânzile sunt uh, importante, poate ele sunt importante la un alt nivel, dar aceste state sunt uh, blocate de protejarea unor interese speciale, de protejarea unor privilegii, sunt blocate de lipsa de competiție, de piețe de muncă care nu funcționează, de piețe de muncă care deseori penalizează de fapt tinerii și așa mai departe. Deci, putem să vedem că în aceste state uh, PIB-ul real pe cap de locuitor a scăzut uh, astăzi față de situația în urmă cu 10 ani. În acest moment, uh, mai ales tinerii câștigă mai puțin decât o făceau tinerii în urmă cu 10 ani sau în urmă cu 15 ani. Pentru aceste state, așadar, răspunsul esențial este legat de reformele structurale. Deci, o politică monetară nu poate uh, rezolva toate problemele. Noi încercăm să facem uh, tot ceea ce putem prin deciziile luate de noi pentru a evita o reducere a uh, creditului care să fie cauzată de lipsa uh, fondurilor. Trebuie să fim foarte atenți aici pentru că o asemenea situație de reducere drastică a credurilor poate fi cauzată și de alte motive. După părerea mea, măsurile pe care le-am luat vor funcționa. Apoi, mai există un al treilea pilon al acestei construcții, politicile naționale, proiectul la nivel european și apoi acest uh, firewall, acest zid de protecție care să fie suficient de mare, să aibă instrumentele necesare pentru a combate uh, instabilitatea temporară pe piața de obligațiuni de stat. Și dintr-un anumit punct de vedere, ultimul summit a făcut uh, anumite lucruri. În primul rând, a confirmat faptul că mecanismul european de stabilizare financiară va intra în vigoare mai repede. Uh, a confirmat de asemenea dimensiunea Fondului European de Stabilitate Financiară, spunând în același timp că mărimea acestui fond va fi reanalizată peste trei luni, în martie. Apoi, a eliminat uh, referința la implicarea investitorilor uh, privați în mecanismul european de stabilizare financiară. Astfel a dat o încredere mai mare în legătură cu capacitatea statelor de a-și plăti datoriilor. În plus, a anunțat că va împrumuta Fondului Monetar Internațional o anumită cantitate de bani pentru a fi folosită în, în uh, scopuri specifice. Deci, în general, pachetul uh, acestui summit nu este unul uh, negativ. Da, întrebarea mea uh, se lega de licența de bancă acordată acestui fond. În legătură cu această întrebare pot să răspund că am tratatele. Cred că ocolirea acestor tratate nu ar fi un răspuns bun. După cum am spus deja, Banca Centrală Europeană își dorește uh, foarte mult uh, stabilitate financiară. Însă aceasta trebuie obținută fără să subminăm uh, fără să subminăm cred- credibilitatea instituției noastre. Vă mulțumesc. Sanchez. Domnul Ciuntis are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, după cum probabil știți, decizia care s-a luat pe 26 octombrie vom avea o reducere a 50, cu 50% a datoriei sectorului uh, public din Grecia. În același timp s-a decis că sectorul privat poate lua parte poate contribui la această tăiere, pentru că acest proces trebuie încheiat până în ianuarie 2012 ca să putem activa acordul pentru noua convenție de împrumut uh, menită să ajute Grecia. Din câte știu eu, cei care menționează această reducere Vorbesc de un împrumut uh, bazat pe bonduri de la FSF, dar din câte știm noi, acest, această facilitate este ea însă și într-o poziție periculoasă, pentru că trebuie să se ocupe și de alte țări care au probleme și au nevoie de garanții. Așadar, cine atunci va accepta o astfel de reducere a obligațiunilor Greciei în astfel de condiții și cu garanții atât de dubioase? Credeți că veți putea să-i uh, adunați pe oameni la oaltă pentru a discuta un calendar a acestei reduceri? Domnul Draghi, nu pot să fac multe comentarii pentru că uh, se discută acum despre implicarea sectorului privat. Chiar în aceste momente se discută. Aceste negocieri sunt acum ținute între guvernul grec și bănci. Dar vă pot spune că din ce privește EFSF-ul, uh, acesta este gata să acționeze. Și faptul că BCE-ul uh, pune la dispoziție EFSF uh, infrastructura sa și know-how-ul său arată că atunci când acest fond va intra în funcțiune, el va fi acolo pentru a oferi resursele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Andreasen. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru că mi-ați explicat situația prezentă. Săptămâna trecută la Berlin ați spus că țările trebuie să se salveze singure, că nu pot aștepta să aibă un uh, salvator din exterior. De fapt, asta credem noi, asta crede partidul nostru UK Independence, și anume că țările ar trebui să se ajute singure. Totuși, pentru că Marea Britanie are controlul monedei sale și are propria sa ban- bancă centrală, are și capacitatea de a-și hotărâ propria politică monetară. Această libertate nu există în țările membre ale zonei euro cereți unor țări cu șomaj foarte înalt să se ajute singure, să se salveze singure, dar în același timp nu uh, eliberați uh, furnizarea de bani. Spuneți că austeritatea este soluția de ieșire din criză, dar nu credeți că e nevoie de o rută alternativă, de exemplu să iasă din închisoarea zonei euro, să-și devalorizeze moneda și să devină mai competitivă uh, din nou și oamenii să aibă din nou locuri de muncă. Mulțumesc. Domnul Draghi. Aici văd din nou o referință la interviul pe care l-am dat Financial Times. Dați-mi voie să spun, cum am spus și înainte, nu există un, un raport între austeritate și creștere, pentru că dacă doar se contractă bugetul și crești, Uh, impozitele și nu faci nimic altceva, nu numai că o să ai o contracție economică pe termen scurt, ci și o recesiune pe termen mediu. Haideți să spunem foarte clar acest lucru. Dar, dacă faci toate reformele structurale necesare, dacă ceea ce faci la nivel național se acompaniază cu progrese și la nivel european, și așa cum ați spus, uh, Nu e adevărat că politica noastră monetară a devenit uh, restrictivă. Din potrivă, este o politică foarte acomodantă. Măsurile pe care le-am luat în Consiliul uh, din 8 decembrie își vor arăta efectele începând de mâine. Dar chiar și până mâine, scăderea ratelor uh, dobânzilor scăderea ratei de rezerve obligatorii uh, și a colateralelor uh, sunt deja lucruri reale și palpabile. Pe de altă parte, nu uitați că nu putem să încălcăm tratatul. Așadar, în cadrul acestor limite ale tratatului am oferit uh, o, un instrument de politică monetară extrem de important prin deciziile pe care le-am luat și care ar putea să ajute întreaga zonă euro, dar în special țările aflate în situația pe care ați descris-o mai devreme. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Așa cum are cuvântul uh, Iarse. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În una dintre cele mai bune scene din filmul Casa Blanca, Ingrid Bergman îi spune lui Humphrey Bogart, întotdeauna vom avea amintirea Parisului. Cred că acum noi încercăm să stabilizăm piețele și e, hemoragia de datorii, pentru că altfel vom ajunge într-o criză și într-o recesiune și va trebui să încetăm să mai tratăm pacientul pentru că va fi deja mort. Avem Banca Centrală și Fondul de Urgență, dar nimeni nu știe cum vor ieși lucrurile până la urmă, pentru că până acum Uh, nu știm cum va funcționa acest fond, nimeni nu știe cum va funcționa acest fond uh, și puterea lui de descurajare e încă una pusă sub semnul întrebării. Uh, banca cumpără datorii, nu are rost să discutăm dacă e bine sau nu. E, problema este de limită. Câtă datorie va cumpăra Banca Europeană? Deci nu se pune întrebarea dacă da sau nu, ci cât, câtă datorie a statelor va cumpăra domnul Draghi. Dați-mi voie să spun un lucru pe care nu l-am spus până acum. De ce am uh, dat atât de multă atenție canalului bancar în deciziile pe care le-am luat? Pentru că băncile reprezintă aproximativ 80% din împrumuturile către zona euro. Deci, spre diferență, uh, diferit față de situația din SUA sau din Marea Britanie, unde accesul uh, la finanțare se face mai mult prin piețele de capital decât prin canalele bancare, asta în America și în Marea Britanie, în Europa canalul bancar este crucial pentru accesul la credit. Dați-mi să spun de asemenea că atunci când uh, te uiți la bănci, vezi că băncile de mici dimensiuni și băncile medii sunt de asemenea cele care și-au concentrat împrumuturile pe IMM-uri, pe întreprinderi și pe gospodării. De aceea, ca să avem posibilitatea de a ajuta sistemul bancar și să îl ferim de presiunile de finanțare, este important să ajutăm băncile mici și mijlocii lucru extrem de eficient și pentru că asta înseamnă să ajutăm și IMM-urile. Asta este scopul măsurilor pe care le-am luat. Următoarea întrebare este următoarea. Să presupunem că reușim. Întrebarea se pune ce or să facă băncile cu acești bani. Cum am spus de multe ori, primul obiectiv este să restaurăm procesul de creditare pentru Uh, să refacem procesul de creditare pentru gospodării și pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aici trebuie să ne ocupăm uh, ca să evităm o scădere și mai semnificativă a creșterii economice decât avem acum. Dar ce mai putem face? Putem face multe lucruri. Băncile pot cumpăra, pot să-și cumpere înapoi bondurile pe care le-au uh, emis sau pot să cumpere obligațiuni obișnuite. Nu știm. Important este ca băncile să decidă cu independență totală care este cea mai bună combinație de investiții și de împrumuturi, dat fiind modelul lor de afaceri, profitabilitatea lor, strategiile lor și mai departe. Deci, nu știm. Asta este răspunsul. Nu știm câte bonduri guvernamentale, câte obligațiuni guvernamentale vor cumpăra. Nu. Banca Centrală. Banca Centrală nu cumpără obligațiuni. Nici pe piața secundară întreabă. Nu, iertați-mă, poate am uh, înțeles greșit întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră mă întrebați despre uh, uh, achizițiile pe piața secundară. Uh, pe piața secundară am fost acolo cu intenția de a repara canalele de transmisie monetare. Este o măsură temporară, cum am spus, uh, nu, se, nu va fi la infinit, nu va fi eternă. Există o limită? Nu, spune domnul Draghi. De ce? Dacă întrebați că nu există, dacă există vreo limită, înseamnă că nu e nicio limită. Dar dacă, dacă credeți că e nelimitată, exact. Deci am spus deja, nu e nici eternă, nici infinită prezența noastră pe piața secundară. Îmi cer scuze, spune domnul Draghi, înțelesesem greșit întrebarea noastră. Mulțumesc. Antolin, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să-l uh, salut pe președintele Mario Draghi la prima sa participare la dialogul nostru monetar. Îi dorim uh, sărbători fericite și un 2012 fericit. Să sperăm că va fi fericit pentru toți europenii. Am uh, auzit spunându-se că BCE ar putea fi considerată o bancă rea, o bancă proastă, pentru că uh, riscurile din uh, bilanțul său sunt mai mari decât cele pe care le-au americanii sau Banca Marii Britanii sau a Japoniei. Puteți să confirmați că oferiți lichiditatea băncilor pentru că considerați că piețele funcționează într-un mod rezonabil. Agențiile de rating, sigur, acum se uită la țările din zona euro, unele care se află într-o poziție mai stabilă decât s-a spus. Deci ați putea să spuneți ceva pe această temă și, în fine, problema cu politica monetară este că vremurile bune se dovedesc mai bune pentru țări centralizate și atunci când apar vremurile rele, uh, ratele de dobânzi trebuie crescute și atunci ăsta e un lucru care are uh, efecte negative. Deci puteți vorbi un pic despre această zonă și despre măsurile anticiclice care trebuie luate în această zonă. Mulțumesc foarte mult pentru urările dumneavoastră de Crăciun și doresc să vă transmit și eu același lucru tuturor. Dați-mi voie să încerc să răspund la întrebarea dumneavoastră. Reacția la deciziile luate săptămâna trecută, deciziile de politică monetară, a avut legătură cu nevoia de a aborda presiunile de finanțare care sunt pe sistemul bancar din toată Europa, pentru că toate țările trec prin asta și o posibilă uh, dispariție a creditului. Ca să vă dau un exemplu, avem cam 230 de milioane miliarde, mă scuzați, de bonduri uh, bancare care vor apărea doar în primul trimestru anul viitor și undeva între 250-300 de miliarde de uh, obligațiuni guvernamentale care vor ieși Uh, la uh, termen în, uh, vor veni la termen în perioada aceasta și peste 200 de miliarde de euro de așa numite obligațiuni colateralizate emise de corporații și care vin la scadență în cursul anului viitor. Deci presiunea asupra pieței obligațiunilor va fi realmente foarte semnificativă, dacă nu chiar fără precedent. Știm că obiectivul nostru aici Sigur, băncile au și alte probleme care vin din lipsa de capital, din uh, recentul exercițiu care a identificat uh, uh, nevoile de capital pentru bănci. Și băncile ar putea fi tentate să facă Uh, următorul lucru. Să spună, e foarte greu să facem rost de capital de piețe la prețurile astea, putem să vindem niște active, în principiu se poate face asta. Dar riscul de a avea așa numitele fire sale, deci vânzări disperate la prețuri foarte mici, foarte rapid, ar putea să ducă la o nouă uh, scădere a prețurilor. E un risc real și cea mai rea alternativă este ca băncile să spună reducem uh, creditarea. Reducem creditarea. Dincolo de aceste presiuni care vin din partea capitalului, mai vin presiuni pe partea de finanțare. Măsurile luate pe 8 decembrie reacționează la acest al doilea lucru. Deci vrem să ne asigurăm că cel puțin pe partea de finanțare a băncilor, problemele de finanțare ale băncilor sunt abordate și rezolvate. Mai există și o altă fațetă a problemei. O parte a blocajelor pe canale de credit pe care le vedem astăzi depinde de uh, vine din această aversiune la risc foarte mare. Cu alte cuvinte, oamenii n-au încredere unii în alții. Și dacă n-au încredere unii în alții, nu și împrumută bani. Băncile nu se împrumută între ele, nu le împrumută nici cetățenilor sau firmelor. Uh, o parte, nu tot, dar o parte din această aversiune la risc crescută vine din faptul că o bancă poate crede despre altă bancă că nu are fonduri foarte bune și se tem ca uh, problema de lichiditate să nu se transforme într-o problemă de uh, solvabilitate și măsurile luate pe 8 decembrie se ocupă și de acest aspect al sistemului bancar. Deci cred că uh, Asta este motivul principal. Speranța este că în acest fel vom evita o, practic o înghețare a creditului, o criză a creditelor. Mai erau și alte întrebări? Nu, mulțumesc. Cred că mai era și o altă parte a, în întrebarea noastră, mai era ceva. Da, întrebarea era dacă piețele evaluează corect nivelul de risc în Uniunea Europeană. Este dificil uh, de spus. O să, o să încep să dau un răspuns, dar nu va fi nici da, nici nu. Mai degrabă să vă, o să vă vorbesc despre istoria evenimentelor recente. Timp de mulți ani, ratele dobânzilor pe piață nu reflectau diferențele între țări. Am avut țări cu... Atunci când s-a creat euro, moneda euro, am avut țări cu, care au pornit de la date inițiale foarte diferite. Țări cu datorii uriașe și țări cu datorii mici. Țări cu o creștere foarte mare și țări care nu aveau niciun fel de creștere economică. De asemenea, politicile erau diferite. În unele țări, politicile erau mai mult sau mai puțin legate de ținerea sub control a deficitelor bugetare și de stimularea competitivității și a creșterii productivității. Pe când în alte țări bugetele erau scăpate de sub control și în ciuda acestor situații diferite, ratele dobânzilor nu refereau aceste riscuri diferite, nu uh, reflectau aceste riscuri diferite. Deci, practic, acest uh, risc a fost ignorat. După aceea a apărut criza Lehman Brothers, criza 2007-2010 și asta a schimbat complet percepția riscului din partea piețelor și a investitorilor. Aceștia au, au înțeles dintr-o dată că s-au subestimat riscurile din țări atât de diferite și cred că acum ei exagerează uh, în partea cealaltă, în sensul că s-au fript cu ciorbă și suflă și în iaurt. Și cred că am spus acest lucru de câteva ori. Uh, prețurile actuale ale bondurilor guvernamentale, ale obligațiunilor guvernamentale sunt stresate în sensul că reflectă niște condiții de stres. Nu ar fi prețurile pe care le-am vedea în uh, uh, vremuri normale. Totuși, nu ne vom putea întoarce la condițiile preexistente. Trebuie să ne obișnuim cu spreaduri care să reflecte mai bine aceste diferențe de risc și, în general vorbind, uh, funcționarea uh, spreadurilor este sănătoasă pentru piață, pentru că trimite un mesaj uh, decidenților naționali și europeni că ei trebuie să accelereze progresele și măsurile. Vă mulțumesc. Președintele Sharon mulțumesc. Acum este rândul Raymond. Îi rog pe colegi să pună o singură întrebare, pentru că altfel colegii care sunt mai la coada listei nu vor mai apuca să mai pună întrebări. Raymond. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Uh, domnule președinte Draghi, începește uh, obligațiunile unor state susțin intervențiile BCE-ului. Cred că BCE-ul a salvat moneda ora într-un moment foarte stresant. Totuși, în unele țări aceste intervenții au creat stimulente pentru amânarea reformelor structurale. Domnule Draghi, eu vin din Barcelona. În Catalunia, guvernul liberal a implementat un program de reformă și ajustare care urmează recomandările Comisiei Europene. Guvernul catalan a folosit 10% din cheltuielile sale de anul acesta, uh, cu 10% mai puțin, și anul viitor va tăia încă 5% pentru a avea un buget uh, echilibrat. Totuși, guvernul catalan suferă de probleme de lichiditate. Guvernul spaniol își reduce transferurile către Catalunia, deși are în continuare monopolul absolut asupra colectării taxelor în Spania. Întrebarea mea este următoarea. Vă întreb dacă BCE a luat în considerare posibilitatea ca programele de uh, securitizare a piețelor de, de uh, valori mobiliare să cumpere datorii ale acestor uh, regimuri responsabile Uh, cum este cel din Catalunia. Deci, pe scurt, vă întreb, veți cumpăra obligațiuni ale Cataluniei? Mulțumesc. Cred că, în general, uh, de când uh, de, există acești indici, cred că toate țările sunt pe calea cea bună. Sigur, cu grade diferite de viteză și de succes, toate țările care trebuiau să facă acest lucru, au acționat și oricum toate sunt angajate complet să obțină rezultate. Deci asta era legat de prima parte a întrebării noastre. Într-un fel, dacă... Și aici încerc să dau o notă, poate nu de optimism, pentru că ar fi prea mult, dar un fel de încredere. Dacă ne uităm la situația actuală a angajamentului țărilor în ce privește refacerea stabilității bugetare, dacă ne uităm care este angajamentul acum și care era angajamentul acum un an, aș spune că totuși s-au făcut progrese semnificative. În ce privește a doua parte a răspunsului, ar trebui să nu uitați că SMP-ul a fost uh, creat cu obiectivul de a reface canalele de transmisie monetară atunci când ele au fost uh, uh afectate. Deci nu e vorba că cumpără bonduri, uh, obligațiuni ale unei țări sau alta uh, pentru că e o lipsă de lichiditate a unui guvern sau altul, ci Uh, cumpără bonduri, obligațiuni, bonduri atunci când consideră ECB-ul, BCE-ul că uh, politicile monetare nu pot fi active, când au fost paralizate și le trebuie reactivate. Cred că ăsta e scopul principal. Așadar, cred că asta se întâmplă acum și s-a întâmplat uh, și sigur putem discuta și ce înțelegem prin reactivarea canalelor de politică monetară dar practic în câteva cuvinte se poate spune că piața obligațiunilor de stat este o piață foarte mare, foarte mare. Într-un fel este unul dintre cele mai puternice canale de transmisie pentru politica monetară și dacă această piață a bondurilor pentru o țară, pentru două, pentru câteva se blochează, atunci politica monetară nu mai poate fi activată și aici intervine mecanismul, dar n-aș avea niciun alt obiectiv în afară de acesta. Mulțumesc, mulțumesc și acum Kay Swinburne. Draghi, and welcome. Mulțumesc, domnule președinte Draghi. Și dat fiind că mai am dreptul la o întrebare, acum trebuie să dau dovadă de creativitate, fiindcă multe întrebări pe care doream să le adresez s-au spus deja. În afară de stabilitatea financiară și reforme pentru stabilitate financiară. A spus mai multe ori că creșterea economică și consecințele sale reprezintă un element foarte important pentru redarea încrederii investitorilor în Uniunea Europeană. Creșterea economică este mai ușor de um, venit într-o țară, econom- într-o țară unde moneda este mai slabă și uh, um, perspectivele de creștere ar avea de, ar avea de câștigat de pe urma unei astfel de situații. Deci, în ciuda unei uh, scăderi uh, în ceea ce privește paritatea euro-dolar, uh, mai avem până la cifrele din, de la lansarea sa din 99, dar fiindcă principalul obiectiv este stabilitatea prețurilor, vreau să vă întreb dacă este fezabil și de dorit în Uniunea Europeană să se ajungă la stabilitatea monedei euro, dar la o, un curs valutar mai scăzut pentru a se asigura prosperitatea zonei euro prosperitatea economică? Vă mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun că BCE încearcă să își facă treaba bine. Avem o politică monetară care uh, a fost pusă la punct uh, pe o perioadă de ani de zile, care se bucură de mari garanții, mai ales uh, în ceea ce privește economia reală, companii, întreprinderi și gospodării. Această politică monetară nu a uitat niciodată de riscurile mandatului primar, de importanța asigurării stabilității prețurilor pe termen mediu, dar în egală măsură se dorește generarea locurilor de muncă și încurajarea creșterii economice. Acestea fiind spuse, noi nu avem un obiectiv al cursului valutar, fiindcă uh, acest, acest element nu intră în mandatul nostru principal de menținere a stabilității prețurilor pe termen mediu. Mulțumesc, doamna președinte. Pascal, um, ai cuvântul acum. Bună ziua, domnule președinte. Aici sunt. Ați spus în mai multe rânduri că ține de credibilitatea Băncii Centrale Europene pentru aceasta nu trebuie ca Banca Centrală Europeană să nu cumpere prea multe obligațiuni de stat. Ați spune că Banca Angliș sau uh, uh, Rezerva Federală a SUA nu sunt instituții credibile, iar în al doilea rând o întrebare despre Franța. Se prea poate ca Franța să-și piardă ratingul AAA în următoarele zile sau săptămâni, care sunt consecințele pe care le anticipați dumneavoastră în momentul în care nota ne va scădea, uh, cât de mult va scădea sau va mai fi vorba și de alte state sau numai Franța va fi vizată? Și o a treia întrebare, dar fiindcă mai am câtva timp la dispoziție, a spus de mai multe ori că e nevoie de reforme structurale pentru a da un imbold creșterii. Iar o, o țară în care a avut loc reforme structurale este SUA. Mă bănesc că vă referiți la astfel de reforme, are un PIB pe cap de locuitor care a crescut cu aceeași valoare ca PIB-ul pe, pe cap de locuitor în zona euro în ultimul 10 ani. De deci ce vă face să credeți că aceste reforme structurale și liberalizarea pieței uh, muncii vor duce la uh, stimularea creșterii? Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare adresată, vreau să vă spun că Credibilitatea unei instituții precum Banca Centrală Europeană trebuie să fie măsurată ținând cont, bineînțeles, de prestația sa, comunicarea, politicile de comunicare, dar și structura instituțională. Rezerva Federală deține un mandat uh, care include stabilitatea prețurilor și uh, trebuie să vă spun că definiția uh, pre, um, stabilității prețurilor um, a fost modulată după definiția noastră, dar are și un mandat de stimulare a creșterii și, generare, și de generare a locurilor de muncă. Mandatul uh, acesta diferă de mandatul nostru, care este mult mai uh, limitat la menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu. Iată deci în Aici, credibilitatea are unele aspecte în comun uh, la nivelul jurisdicțiilor diferite, dar în același timp este și specifică la nivel instituțional, iar uh, aici este vorba despre caracterul individual și activitatea proprie a Băncii Centrale Europene. Dragi prieteni, nu știu ce să spun, uh, nu știu dacă, în ceea ce privește Franța, dacă Franța merită să uh, își piardă calificativul de triplu A. Eu sper să nu se întâmple așa, dar sincer vorbind, cred că nu ar trebui uh, să dăm prea multă importanță schimbării ratingului. Și vă spun acest lucru la nivel general, nici uh, autoritățile de reglementare, nici uh, presa specializată, nici piețele nu ar trebui să țină atât de mult cont de aceste calificative, fiindcă este un, un element al informațiilor de care deținem. Eh, nu ar trebui să se întâmple ca acum 10 ani să fie ceva groaznic, dar da, vreau să vă spun că dacă nota Franței va fi scăzută, se prea poate să se întâmple același lucru și cu alte țări. Dar apoi întrebarea este care vor fi consecințele Uh, scăderii notei cu privire la Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară. Care vor fi consecințele asupra acesteia? Asta este o întrebare importantă. Sunt uh, unele, măs- sunt unele aspecte care pot apărea în consecință. Iar uh, noi acum uh, facem eforturi, dat fiind că suntem reprezentanții FSF, deci ne ocupăm în mod activ de toate scenariile posibile, nu doar de scăderea calificativului Franței. Dar cred că până la urmă problema care se pune în legătură cu, în legătură cu acest lucru reprezintă angajamentul Consiliului European. Angajament de a pune în aplicare uh, mecanismul de stabilitate european anticipat, deci de a grăbi punerea în aplicare a mecanismului de stabilitate europeană și eh, adaug aici că sper că refinanțarea mecanismului de stabilitate europeană va fi și ea grăbită și astfel se va răspunde în mod uh, cuvenit consecințelor negative asupra FSF de pe urma scăderii notei. Și încă un angajament uh, la care mă refeream cu privire la Consiliul European este vorba de reevaluare um, a, a resurselor financiare în martie 2012 pentru a vedea dacă acestea sunt în continuare potrivite sau nu. Deci acesta este cel mai bun răspuns pe care îl pot da în ceea ce privește mecanismele de protecție comune, acest zid de protecție, dacă vreți. Nu aș merge atât de departe încât să spun că Statele Unite ale Americii nu au nevoie de reforme structurale. Din potrivă, cred că au nevoie. Dacă dacă considerăm că reformele structurale au ca scop doar uh, mai multă flexibilitate pe piața muncii, atunci uh, aș fi de acord cu dumneavoastră. Piața muncii europeană, este, uh, mă scuzați, americană, este flexibilă, chiar prea flexibilă pentru unii, fiindcă trebuie întotdeauna să se echilibreze în nesiguranțele care sunt aferente cu flexibilitatea, dar și SUA, la fel ca alte țări, are nevoie de reforme structurale în mai multe domenii, dar o să mă opresc aici, fiindcă nu sunt uh, consilierul președintelui Obama și nu vreau să-i dau sfaturi acum cu privire la ce trebuie să facă sau ce trebuie să spună. Mulțumesc. Marcus. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați spus câteva propoziții în germană. A fost foarte impresionant. În introducerea dumneavoastră v-ați uh, referit la agențiile de rating și sunt de acord cu părerea dumneavoastră că acestea nu trebuie să aibă o greutate prea mare, dar cu toate acestea uh, avem nevoie de un standard. Și aș avea o întrebare concretă. Acest program în care puneți la dispoziția băncilor pe timp de 3 ani bani la dobândă de în acest program pot fi depuse titluri de valoare ca garanții la Banca Centrală Europeană, titluri de valoare care uh, nu sunt triplu A, să spun așa. Și aș dori să vă întreb uh, ce criterii folosiți în momentul în care evaluați aceste titluri de, de valoare depuse de bănci, dacă nu țineți seama sau nu puneți un accent prea mare pe ratingurile agențiilor de rating. Mulțumesc. No, I think, I think that's a, that's a good o întrebare foarte bună, fiindcă este limpede faptul că Banca Centrală Europeană se folosește de aceste ratinguri, dar nu sunt singurele informații elemente. Avem și metodele noastre interne, avem și un cadru intern care este un cadru cuprinzător la nivelul sistemelor băncilor centrale europene, un sistem bine pus la punct. Trebuie să se facă o diferen- diferența între uh, două tipuri de extindere a colateralelor pe care le-am luat. Pe de o parte, pentru BCE există un anumit fel de colaterale uh, care, de la, care la nivel de triplu A sunt acceptate până la nivelul de, A, de un singur A. Iar aici există o singură decizie și ne folosim de evaluarea noastră de rating. Se evaluează colaterale la piețul preței, dup- pieței, după care se aplică o reducere. Deci evaluarea pe care o facem noi este foarte prudențială, foarte prudentă. Mai apoi, există o altă extindere a deciziilor de colaterale, care reprezintă o noutate la nivel decizionar, și anume faptul că băncile vor putea, își vor putea folosi creditele acordate clienților pe post de garanții, de colaterale. Acest lucru necesită o capacitate din partea Băncii Centrale Europene, dar mai ales din partea băncilor centrale naționale. De ce naționale? Fiindcă o mare parte a informațiilor privind creditele acordate consumatorilor uh, sunt la nivel național. Deci e nevoie de o capacitate de evaluare din partea BCE și a Băncilor Centrale Naționale, de evaluare a uh, unor uh, um, credite care nu beneficiază de rating din partea agențiilor de rating. Există unele bănci centrale naționale care aveau deja astfel de capacități de rating interne, deja acest sistem pus la punct de ceva timp și aceste uh, bănci uh, foloseau credite deja și uh, acestea erau folosind pachete noi, dar existau aceste sisteme deja, dar pentru alte bănci europene nu există acest sistem, deci va fi nevoie de o actualizare a infrastructurii bancare pentru a putea include uh, pentru a aș putea include propriile IMM-uri și gospodării. Între timp, riscurile legate de această extindere a garanțiilor acceptate vor fi suportate de uh, băncile centrale naționale. Deci, băncile centrale naționale vor lua unele inițiative cu privire la această parte anume a extinderii garanțiilor iar uh, Banca Centrală Europeană va emite orientări comune cu privire la aceste acțiuni, bineînțeles, fiindcă nu dorim uh, să aibă loc uh, arbitraj reglementativ aici și trebuie să ne asigurăm că ne apărăm propriile bilanțuri și bilanțul, bineînțeles, și bilanțurile băncilor centrale naționale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Annie, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să abordez același subiect dintr-o altă, dintr-un alt punct de vedere. La fel ca domnul Faber, ați răspuns până acum spunând că trebuie uh, evitată o reducere a finanțării care ar afecta creșterea economică în mod negativ. Întrebarea este cum putem să facem acest lucru dacă nu se stabilesc reguli clare despre modul în care, în care finanțarea pe care o primesc băncile, mai ales acum odată cu reducerea ratei dobânzilor la 1%. Deci este vorba despre modul în care se folosește această finanțare, cum ne asigurăm că evităm o criză financiară, o reducere a creditelor, dacă uh, Uh, nu mandatăm uh, transferurile de lichidități către economia reală, către, prin intermediul finanțării IMM-urilor, care, așa cum ați spus și dumneavoastră, suferă de pe urma lipsei de lichidități. Și, uh, în cele din urmă, domnule președinte, vreau să vă întreb cum putem garanta cetățenilor europeni faptul că în Uniunea Europeană este de neconceput să se repete ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii în momentul în care o parte a finanțării care trebuia să fie folosite pentru refinanțarea economiei a fost folosită uh, pentru uh, acordarea primelor directorilor de bănci și așa mai departe. Iar, în ultimul rând, ați spus dumneavoastră că limitarea contracției economică în țările cu probleme ar trebui să fie pe termen lung pe termen scurt, uh, că ar trebui să se evite criza și reducerea creditelor, dar în unele țări, așa cum stau lucrurile și în uh, Grecia, în afară de consolidarea fiscală, lipsa de lichidități reprezintă într-o mare măsură cauza unei recesiuni care este mult mai adâncă decât ne-am așteptat. Vă mulțumesc! Prima întrebare, prima întrebare este o întrebare foarte bună. Ar trebui să avem reguli? Într-adevăr, este foarte greu să existe reguli care să impună băncilor procentul de investiții la nivelul uh, afacerilor. Ce s-a întâmplat până acum? Băncile erau bine gestionate și băncile bine gestionate hotărau cât să, câte credite să acorde economii reale, cât finanțare să folosească pentru propriile interese mm, uh, și ce finanțare să folosească pentru achiziționarea de obligațiuni de stat. Deci aceste decizii se luau pe baza unor calcule interne, pe baza unui model de afaceri intern, intern iar acum uh, se iau uh, Uh, hotăr, iar acum, în urma deciziilor luate de BCE, se reduce presiunea creditelor la nivel cantitativ și se reduc prețurile, mai ales uh, și mai ales cel mai important este faptul că se dau uh, băncilor, se dă băncilor o perspectivă pe termen mediu. Deci, li se garantează faptul că cel puțin pe o perioadă de trei ani vor beneficia de această linie de finanțare. Să nu uităm faptul că durata medie a obligațiunilor ce vor fi emise pe, de anul, anul viitor este de 3 ani. Deci ne apropiem de această perioadă. Iar, iar um, obligațiunile pentru bănci, piețele obligațiun, obligațiunilor ar, au fost uh, securizate, au fost închise de ceva timp, iar majoritatea băncilor nu, pot să, nu au putut să emită un um, un instrument obligatar uh, nesecurizat de câteva luni și ar fi foarte greu să stabilim uh, reguli pentru, an, pentru bănci, an, pentru fiecare bancă din fiecare țară, deci avea avea uh, nevoie de reguli foarte complexe. La ora actuală, prioritatea este să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că nu ne confruntăm cu recesiune din cauza presiunii de finanțare, din cauza restrângerii creditării. Iată, cred eu că acesta este un aspect foarte important. Ce putem face pentru a evita o astfel de situație, pentru a evita uh, repetarea unei situații care a avut loc în Statele Unite ale Americii? Știți foarte bine că avem multe mecanisme de prevenire la nivel european, activitatea de supraveghere este bine pusă la punct Autoritățile de supraveghere națională au dat instrucțiuni și reguli în ceea ce privește despăgubirile, eh, în ceea ce privește despăgubirile acordate directorilor de bănci. Mai întâi eh, au existat orientări generale la nivel, la nivel mondial, iar apoi eh, hotărârile luate uh, la G20 acum 2 ani, iar Uniunea Europeană a primit uh, toate aceste reguli și a, s-a fost dată o directivă în acest sens. Deci, um, una peste alta, cred că și uh, prin prisma ex- învățămintelor pe care le-am tras cu toții de pe urma crizei din Statele Unite, acest lucru nu se va întâmpla, dar uh, nu numai din acest lucru, ci pentru că băncile nu au suficient capital. Uh, nu numai suficientă finanțare și acum nu doresc să irosească uh, posibilitatea infirmă pe care o au, pe care o au de a-și spori capitalul uh, prin aceste despăgubiri uh, ne la locul lor. Deci cred că situația s-a schimbat foarte mult de la, de la întâmplarea nefericită din state. Ați avut și o a treia întrebare, îmi cer scuze. Domnule președinte, da, v-am vorbit și despre faptul că probleme de lichidități sunt uh, datorate și uh, unei situații de recesiune mult mai adânci decât s-a prognozat. Și întrebarea mea era cum putem să facem față acestor probleme, mai ales uh, în țări care au nevoie stringentă de lichidități pentru a își pune din nou pe picioare activitatea economică. Da, deciziile monetare eh, pe care le-am luat eh, ultima dată se referă și la o astfel de problemă. Bineînțeles, o mare parte a eh, lichidităților din anumite țări ia forma unei asistențe de lichidități urgențe. Deci este vorba de o abordare diferită, o cal diferită față de cea pe care, asupra care am convenit săptămâna trecută. Mulțumesc. Sofie are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, este o plăcere să vă avem alături de noi în comisia noastră pentru prima dată. În primul rând, vreau să vă spun că întotdeauna există tendința de a considera austeritatea și nevoia de reforme structurale din perspectiva nord-sud sau din perspectiva stânga sau dreapta politică, dar există și aspectul de generații, iar reticența la reforme sau la măsurile de austeritate ține și de prăpastia dintre generații, de generații care nu doresc să renunțe la, privi, la privilegiile acumulate și uh, mai degrabă lasă povara pe umerii generațiilor viitoare. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că se face suficient uh, de către țările care au probleme, dar și de uh, țările virtuoasă, să spunem așa, fără probleme la nivelul reformelor din domeniul pensii. Credeți că se face suficient pentru ca acestea să fie durabile uh, și sustenabile pe termen mediu, iar uh, în ceea ce privește țara mea, Olanda, sunteți de părere că datoria ipotecară colectivă, care uh, are nivelul cel mai ridicat din lume, reprezintă un risc anume și considerați că dacă politicile care încurajează datoria uh, privată nu vor fi schimbate, atunci Olanda ar trebui să fie obligată să schimbe aceste reguli. În ceea ce privește prima întrebare, sunt de părere că aici este vorba că trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește reechilibrarea a acestei situații eh, la nivel de generații, Imaginea de ansamblu a Uniunii Europene înclină balanța mai degrabă în favoarea generației uh, mai uh, vârstnice, să spunem. În unele țări acest, uh, acest dezechilibru este mult mai pronunțat, iar aceste țări sunt cele care iau măsuri, fiindcă sunt obligate. Sunt obligate de piețe, de uh, situația politică și așa mai departe și iau uh, măsuri foarte stricte. Deci, salutăm faptul că și țările care nu sunt obligate de piețe vor recunoaște că există această problemă, există problema acestei situații care creează o, o discriminare împotriva generației tinere. Este de dorit să se întâmple un acest lucru. Pe de altă parte, recunosc că nu pot să vă dau un răspuns clar acum, fiindcă Olanda, fiindcă aici este vorba despre o chestiune uh, specifică a Olandei, dar vreau să vă spun că um, aici este vorba despre un aspect uh, ESRB și este vorba despre instabilitatea uh, posibilă care vizează o țară anume. Deci o să revin când o să discutăm acest subiect. Vă mulțumesc. Uh, thank you. Mulțumesc, Alfredo Paloni. Alfredo. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Banca Centrală Europeană s-a ocupat de anumite zone în ultimii ani. Pe de-o parte, Banca Centrală Europeană a cumpărat uh, cantități uh, limitate de datorie de uh, suverană din partea unor state, cum a fost Spania și Italia. Pe de altă parte, a scăzut uh, ratele, de, do, ratele dobânzilor, lucruri foarte pozitive. Dar criza de astăzi din Europa uh, nu o reprezintă nu se leagă de inflație, ci mai degrabă de deflație și de lipsa de creștere economică. Deci mă întreb, domnule uh, Draghi, la ce măsuri monetare suplimentare vă gândiți pentru a încerca să modificați această tendință de a merge înspre deflație și uh, lipsa de creștere economic, economică. Poate o taxă a băncilor limitată nu ar fi suficientă în, în situația actuală. Sau, punctul central, ne aflăm în pericolul de a, fi, de a nu fi eficienți datorită tocmai procesului de a recapitaliza băncile care se desfășoară acum în interviul dumneavoastră a spus că acest test de stres a fost prea devreme, a făcut prea devreme pentru a fi util. Vă mulțumesc. În primul rând, trebuie să spunem că nu există o, o, probali, o posibilitate uh, foarte mare să ajungem în uh, situația de deflație. Și când am uh, scăzut uh, din acest punct de vedere, nu există niciun fel de risc uh, legat de scăderea ratei dobânzilor. Programul de această perioadă de trei ani ar putea să fie mărit și din acest punct de vedere cred că am avut o măsură foarte bună. Însă suntem, urmărim cu foarte mare atenție evoluțiile economice din următoarele săptămâni și vom lua o nouă decizie. După părerea mea, lucrurile decise deja sunt foarte bune. Vă mulțumesc, Leonardo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte, vă mulțumesc pentru remarcile făcute în legătură cu agențiile de rating. Eu sunt raportor pe această temă, dar doresc să, doresc să vă pun o altă, uh, o altă întrebare. Um, Autoritatea Europeană pentru Bănci și testul de rezistență. Poate înaintea publicării acestui test ar fi trebuit ca Fondul European de Stabilitate să funcționeze în totalitate, pentru că doar așa uh, am fi putut atenua uh, riscurile. Atunci am fi putut să uh, recapitalizăm băncile. Lucrurile au, f- au fost făcute însă invers. Uh, ne dăm seama că avem nevoie de mai mare coordonare la nivelul autorităților de reglementare și cum ar trebui să mergem uh, în continuare. Uh, recapitalizarea băncilor reprezintă cel mai important uh, obiectiv în acest uh, moment. Și Credeți că dacă cereți băncilor să stabilească un fond interban- interbancar la nivel de 1%, uh, exante și nu expost, ar fi o idee foarte bună. Domnul Draghi, după cum am spus, lucrurile nu au fost făcute în ordinea naturală. În acest moment, uh, recapitalizarea băncilor a devenit mult mai dificilă fost mai dificilă decât anticipasem în momentul în care o hotărâsem. Situația din acest moment este foarte diferită față de situația în care am luat decizia respectivă și este diferită uh, sau ar fi diferită dacă Fondul European de Stabilitate ar funcționa în acest moment. Nu avem nicio altă alternativă la recapitalizarea băncilor. Însă există diferite calendare și diferite modalități pentru a face acest lucru. Ce nu ne dorim este ca uh, băncile să se recapitalizeze într-o, printr-o modalitate care uh, duce la reducerea creditelor acordate. Am dorit să subliniez acest lucru. Ar trebui să se recapitalizeze nu prin reducerea uh, creditelor acordate. Apoi, un alt lucru important în comunicat, în comunicatul Băncii Europene uh, pentru Bănci, a spus că acest test va fi repetat anul viitor și se va ține seama de situația obligațiunilor uh, suverane din bilanțul uh, băncilor un lucru foarte bun, pentru că în acest context băncile vor putea să se recapitalizeze fără să fie supuse din nou acestui uh, coșmar uh, de a trece prin testul de rezistență peste 5-6 luni. Și întrebarea doamnei Intveld este una similară. Din păcate, ca președinte al Băncii Centrale Europene, nu pot să răspund aceste întrebări. Mulțumesc, Corina, de acum cuvântul. Vă mulțumesc. Eu sunt unul din raportorii care s-a ocupat de pachetul cu șase măsuri împreună cu Silvi Gulard și mă interesează cum se va merge aici, înainte aici. Predecesorul dumneavoastră, domnul Trișe, a fost foarte deschis în uh, legătură cu uh, legislația și rezultatul final pentru acest dosar. Aș vrea anumite întrebări legate de noul acord care a ajuns și la mass media. V-ați referit pe bună dreptate la uh, la excesiv, la uh, bu, procedura bugetară excesivă, uh, v-ați referit la mutarea acestui pachet de șase măsuri în legislația primară și uh, Aș dori să vă întreb dacă propunerea actuală, așa cum este cunoscută ea, reflectă din punctul dumneavoastră de vedere acest pas decisiv înainte și aș dori să vă dau trei exemple unde eu am cel puțin îndoieli. În primul rând, uh, rolul părților contractante, uh, statelor membre, este foarte bine elaborat. Pe de altă parte, rolul Comisiei și a Comisarului pentru bugete dar și rolul Parlamentului European sunt foarte vagi sau de, uneori nu sunt menționate, de fapt. Apoi, un parteneriat economic uh, și bugetar pentru state membre este introdus și prin intermediul programelor naționale de convergență și planurilor naționale de reformă, Um, care sunt amintite în pachetul de șase măsuri nu sunt amintite și relația între aceste trei aspecte nu este deloc clară. Nu este foarte clar ce se întâmplă cu aceste aspecte. Apoi, pactul Euro Plus uh, urmează să fie coordonat între statele membre. Sunt uh, menționate statele membre doar acum și știm foarte bine că până acum uh, nu s-a făcut niciun progres uh, substanțial. Dar procedura de supraveghere macroeconomică și inclusiv uh, votul majoritar și rolul important pentru semestrul european, pentru Comisia Europeană, pentru Parlamentul European, toate acestea nu sunt menționate. Deci, reprezintă această propunere pentru dumneavoastră pactul fiscal definitiv pe care vi l-ați fi dorit și din punctul de vedere al integrării economice? Vă mulțumesc, răspunsul clar este nu. După părerea mea, acesta este primul pas. Este un prim pas din multe puncte de vedere. Este un prim pas pentru că ne așteaptă un uh, drum înainte, un, pe parcursul căruia lucrurile pot fi îmbunătățite din punctul de vedere al rolului uh, diferitelor instituții. Cred că uh, acest pact fiscal în forma actuală poate fi îmbunătățit. Dar faptul că partea economică nu este, din, pachetul cu șase măsuri, nu este reflectat în forma actuală, nu înseamnă că acest lucru nu va fi discutat pe viitor. Poate va fi rediscutat, pentru că, după cum am spus, ne așteaptă un drum lung, sau pentru aspectele economice, s-ar putea să se ajungă la un pact uh, separat. Deci nu reprezintă, nu reprezintă un uh, pact optim. Valorile care au uh, inspirat partea economică din pachetul de șase măsuri trebuie să se regăsească într-un nou pact. Pervonș. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, ați uh, răspuns unea dintre predecesorii mei că mandatul Fedului și al Băncii Angliei nu este același ca mandatul Băncii Centrale Europene. Totuși, uh, mi-am luat aminte ce spunea predecesorul noastră și anume uh, că merita tot timpul să ne întrebăm care este mandatul, pentru că cu mandate atât de diferite, totuși eh, ansamblul băncilor centrale urmărea împreună aceeași politică eh, monetară. S-a schimbat cumva ceva aici? În al doilea rând, vreau să vă întreb în legătură cu mandatul pe care l-ați dat noastră în eh, grupul de lucru care începe mâine privind negocierea unui acord din motive care țin de înțelepciunea șefilor de staj de guvern, un acord menit să constituționalizeze într-un fel sau altul, dar oricum să includă în tratate pactul Europlus. Credeți că aceasta este strategia potrivită pentru a scoate zona euro din recesiunea în care se găsește? În același spirit, credeți că este coerent din punct de vedere juridic să încercăm să definim circumstanțe excepționale când termenul circumstanțe excepționale figurează deja în tratate și nimeni n-a dorit să-l utilizeze? deși unii dintre noi au cerut să fie utilizat, și că, în schimb, conceptul de reformă structurală este introdus fără niciun fel de dezbatere politică asupra ceea ce înseamnă o reformă structurală. În fine, fiind vorba de regulamentul privind uh, achizițiile, ați văzut că guvernul domnului Cameron va dat în judecată la Curtea Europeană de Justiție. Credeți că acesta este cea mai bună manieră de a trata această chestiune? Și nu vă mai întreb ce mai credeți despre crearea unei uh, case de clearing la nivel european, unei case de uh, societăți de compensare, dar am fi bucuroși totuși dacă ați putea să ne spuneți. Puteți să repetați prima întrebare, că am ratat-o. Prima mea întrebare este următoarea. Domnul Trișe, când era în locul dumneavoastră, ne spunea mereu cu un mandat diferit puteți vedea totuși că toate băncile centrale din lume urmează uh, aceeași politică monetară, deși au mandate diferite. Deci acum i-ați spus unul dintre colegii mei că dumneavoastră trebuie să urmați o politică monetară diferită decât cea a Statelor Unite pentru că aveți un statut diferit de cel al Fedului, un mandat diferit rezultând din mandatul noastră. Deci ce s-a întâmplat de când domnul Trichet ne spunea că toți aveți aceeași politică? Dați-mi voie să spun că am instrumente diferite, totdeauna am avut instrumente diferite Chiar și când predecesorul meu spunea că aveam aceeași politică monetară, avem instrumente diferite. Este vorba de orientarea politicii monetare, care în acest moment uh, este aceeași. Toții, și noi și americanii și alții, avem o politică, o poziție de politică monetară acomodantă care ține seama de faptul că sistemul financiar internațional încă este afectat și mai are nevoie de reparații în unele sectoare, și ține seama de faptul că situația economică este cea care este în zona uh, euro și ar putea evolua și mai rău într-o scădere și mai uh, puternică pentru ciclul de afaceri și investiții și creștere economică. A doua întrebare. Răspunsul este da. M-ați întrebat dacă Uh, principala contribuție a uh, summitului în ce privește noul cadru legislativ uh, constă în faptul că se oferă prioritate constituțională acestor măsuri și eu cred că da, cred că asta e principala contribuție, că se dă statut de mm, dimensiune constituțională și pentru că va asigura un control ex ante care nu este la discreția uh, uh, țărilor uh, membre, ceea ce se întâmplă inevitabil cu legislația secundară, de obicei. Și în al treilea rând, definirea circumstanțelor uh, excepționale, uh, definirea politicilor structurale. Aveți perfectă dreptate. Definițiile acestea arată că mai e nevoie de muncă ca să nu mai avem neconcordanțe între activitatea care s-a făcut deja și există și ceea ce mai trebuie făcut sau ceea ce este pe cale să se facă. Deci asta arată doar că mai e nevoie să mai muncim puțin și de asta m-am referit la pachetul de șase legi. E vorba de un produs încheiat, finit. E un prim pas foarte semnificativ. În ce privește problema Marii Britanii? Cred că dacă putem uh, dacă am putea să ne să revenim la a colabora pentru o Uniune Europeană mai bună ar fi infinit mai bine decât să lucrăm separat. Pe de altă parte, statele europene au probleme specifice pe care le vedem în fiecare zi. Deci trebuie să găsim o reacție la aceste dificultăți. Pe de o parte vrem să stăm împreună, să evoluăm împreună, dar în același timp recunoaștem și faptul că zon, problemele din zona euro sunt specifice țărilor din zona euro. Și nu e simplu așa cum am văzut uh, pe 9 decembrie. Mulțumesc, Otmar Caras. Prezident. Uh, Domnule președinte, au fost pusă foarte multe întrebări în această seară. Aș avea și eu câteva remarci. Ați vorbit despre un summit foarte important. Uh, piețele se pare că nu sunt de aceeași uh, părere. Considerați sau cât de probabil considerați că aceste hotărâri politice vor fi puse în aplicare? Și apoi, în legătură cu măsurile uh, pe care le-ați luat, credeți că acest lucru va duce la un uh, dezechilibru uh, între, difer, între băncile sănătoase și cele ne, care nu, nu funcționează la fel de bine și apoi considerați că uh, reducerea cu 50% pentru Grecia, datorilor pentru Grecia este suficientă. Da, aveți dreptate. Summitul Summitul a, s-a bucurat de mai, mult mai puțină recunoaștere din partea piețelor și a opiniei publice decât ar fi meritat și uh, argumentul pe care încercam să-l uh, susțin astăzi și l-am mai susținut și înainte este că acest summit este un pas mult mai semnificativ decât s-a considerat imediat după ce s-a produs. Probabil de fiecare dată când există un astfel de rezultat, trebuie să spui întrebarea care au fost așteptările și dacă aceste așteptări erau unele realiste eu cred că așteptările uh, ca acest summit să fie un fel de panaceu care să rezolve criza uh, erau nerealiste. Existau aceste așteptări, dar erau nerealiste și când judecăm progresele lui, ar trebui să-l comparăm cu celelalte summituri dinaintea lui și cu evoluțiile realității. Din acest punct de vedere, Cred că summitul a fost un pas înainte. Pe de altă parte, în ce privește distorsionarea concurenței între bănci sănătoase și bănci nesănătoase, îmi cer scuze, nu am înțeles care era exact sensul întrebării. Există uh, această temere legată de cât capital propriu trebuie să, de cât uh, capital propriu trebuie să dispună o bancă. Uh, băncile care au făcut uh, economii și au investit în titluri de valoare pe termen lung vor avea un dezavantaj față de băncile care nu au făcut aceste economii și au investit în titluri de valoare pe termen scurt. De ce spuneți asta? De ce spuneți că sunt dezavantajate? Pentru că există, cum spuneți, îngrijorări că uh, nu există condiții egale pentru toți membrii sistemului bancar. Dar există o serie întreagă de motive pentru care acest lucru se întâmplă. Cred că uh, reglementările existente și directivele existente, regulamentele și directivele existente, ele însele nu discriminează între bănci deci ele încearcă să creeze condiții egale pentru toți. Totuși, ar trebui să vedem cum se implementează aceste chestiuni de către uh, autoritățile naționale de supraveghere și asta trebuie să vedem dacă există sau nu un uh, teren, un condiții egale pentru toți la nivel național. Mulțumesc. Doamna președinte, în regulă mai sunt doi vorbitori, Danuta Hubner și Diego Ferrer. Danuta. Mulțumesc, Sharon, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb, domnule președinte, în legătură cu managementul transfrontalier al crizei, pentru că foarte rapid în Uniunea Europeană am creat o supraveghere europeană aproape pe noapte, dacă te gândești la standardele noastre de luare a deciziilor, dar am fost foarte lenți, ca să nu spun că ne-am uh, Uh, împiedicat rău de tot, ne-am împotmolit rău de tot să creăm un mecanism de management financiar la nivel european sau un mecanism să răm european de rezolvare a crizei. Și BCE-ul a fost implicat foarte mult la stadiul prelegislativ uh, atunci când noi am avut uh, un raport din proprie inițiativă, ați fost foarte implicați. Vă preocupă astăzi că încă nu avem acest cadru instituțional și cum vedeți viitorul? Da, într-adevăr, ar trebui să spun totuși că există un proiect de directivă pentru crearea unui uh, mecanism de rezolvare a situațiilor de acest timp la nivel, tip la nivel transfrontalier. Multe lucruri s-au făcut, nu neapărat la nivel european, la nivel global, pentru rezolvarea transfrontalieră a crizelor în ce privește evaluarea solvabilității de către supervizorii naționali, să avem uh, mecanisme de rezolvare care să fie create și care sunt de fapt în, intră în două categorii. Pe de o parte, să ai schimbări în legislație care să permită autorităților de supraveghere, deci cei care sunt la primire, ca să spun așa, să le permită o anumită marjă de decizie și de asemenea să ai așa numitele anumitele prevederi pentru diversele instituții și există deja o așa numitele drepturi deja obținute, dar totuși trebuie să nu subestimăm complexitatea acestei Uh, sarcini. A, și dați-mi voi să spun că există o mult mai bună cooperare între autoritățile de supraveghere la nivel național în ce privește monitorizarea situației. Dar uh, nu e un lucru ușor de făcut, pentru că atunci când uh, e vorba de managementul transfrontalier al crizei, te găsești în situații în care sunt nivele, legi, mă scuzați, diferite ale falimentului bancar în diferite țări. Și aceste legi ale falimentului bancar, diferite de la o țară la alta, vin din istoria instituțională diferită a celor țări. Și atunci falimentul unor bănci sau managementul transfrontalier al uh, crizelor trebuie să încerce să pună în armonie toate aceste legi diferite și să le facă să funcționeze. Să vă dau un exemplu specific. Aveți jurisdicții diferite și aveți, să zicem, autorități de supraveghere, dar nu e neapărat asta, nu neapărat sunt același lucru peste tot. Dar acești, aceste autorități diferite de supraveghere trebuie să cadă de acord care este lista creditorilor care vor fi cărora se vor plăti bani în cazul unui faliment. Și trebuie să te asiguri că aceeași bancă care, să zicem, o instituție transfrontalieră și e în stare de faliment, trebuie să te asiguri de faptul că creditorii acestei bănci sunt tratați egal în diferite jurisdicții naționale. Asta nu e o sarcină ușoară. În Uniune ne confruntăm totuși cu o sarcină mai simplificată, pentru că o să avem în cele din urmă o directivă care totuși are o sarcină dificilă să armonizeze diferite legislații ale falimentului din diferitele uh, țări membre, din diferitele jurisdicții. Mulțumesc și în fine, Diego. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte Draghi. În primul rând doresc să vă felicit uh, și să vă urez toate cele bune în mandatul uh, pe care îl începeți acum, am o întrebare directă următoarea. Într-o perioadă în care se vorbește despre dificultățile de administrare a monedei unice, într-o perioadă de criză a datorilor de stat, aș dori să știu ce părere aveți despre euroobligațiuni. Sau, așa cum a spus președintele Comisiei, obligațiunile de stabilitate, dat fiindcă se discută acum o carte verde cu privire la obligațiunile de stabilitate, aceasta este o cale care ar trebui urmat, urmată. Știu că nu este ușor să răspundeți la o astfel de întrebare în așa scurt timp, dar am încredere în dumneavoastră. Uh, Un răspuns foarte scurt ar fi că eurobondurile ar putea avea sens dacă ar exista o uniune fiscală. Dar dacă nu ai uniune fiscală, se pune următoarea întrebare. Ar fi fezabil un sistem în care țările emit uh, comun Uh, și prin care se garantează fie, uh, uh, fie, pe fiecare și în același timp cheltuie separat. Deci emit bonduri în comun, dar cheltuielile lor sunt separate. Și aici, dacă îți pui această întrebare, înțelegi un lucru de bază din acest proces. Cu cât țările renunță la o parte mai mare a suveranităților în ce privește partea fiscală, și aici vreau să fac o distinție între poziția fiscală și compoziție, compoziția fiscală. Dar cu cât țările renunță la suveranitatea privind poziția fiscală, cu atât mai mari vor fi beneficiile oricărui concept de tip eurobond cu cât vor da mai puțin din această suveranitate, din motive diferite, politice sau mai știu eu, cu atât mai mici vor fi beneficiile acestui concept de eurobond, pentru că dacă ai țări separate, care cheltuie de capul lor separat și taxează, impozitează de capul lor separat, atunci nu te poți gândi la o modalitate comună de asigurare. E foarte, foarte dificil să-ți imaginezi o țară sau țări care se garantează una pe alta sau la mijloc uh, undeva ar fi propuneri de genul garanții parțiale, bonduri cu garanții parțiale. Nu vreau să intru prea în detaliu, dar vă dau cam tot spectrul de, de alegeri pe care le avem. Deci cu cât țările sunt mai separate, cu atât mai parțiale vor fi propunerile și uh, cu atât mai puțin vor fi benefice uh, bondurile. Sper că am răspuns la întrebarea noastră, dar vreau să completez răspunsul dinainte pe care l-am dat. Ca să nu există niciun dubiu, BCE-ul susține planul, planurile Comisiei privind uh, bankingul transfrontalier. Susținem planurile Comisiei și susținem setul de instrumente și planurile de a avea un mecanism de rezolvare financiară ex ante. Pentru că n-am spus acest lucru înainte. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Am încheiat uh, primul nostru dialog monetar cu dumneavoastră. A fost un dialog foarte fructuos. Suntem nerăbdători să mai avem unul uh, și se va întâmpla foarte repede acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Nu cred că mai există nimic la punctul divers Ne întâlnim mâine dimineață. Thank you.